So, dear, colleagues, uh, I think we should start with... Stimați colegi, cred că putem începe ședința noastră. Nu mai are sens să așteptăm și sperăm că colegii vor sosi curând. Și acum trec la limba germană. Stimați colegi, înainte de a începe cu ordinea de zi, aș vrea să Salut uh, oaspeții noștri. Uh, un grup de alegători invitați de Julie Ward din circumscripția domniei sale. Este o asociație care se ocupă de arte. Jack Drum Arts se cheamă grupul. Bun venit la Parlamentul European și sper că vă veți simți bine astăzi la noi și că veți afla și informații utile. Apoi, mă bucur foarte mult să îi spun bun venit domnului uh, comisar Navracici. După cum știți, schimbul de opinii de astăzi este parte a dialogului structural pe care îl avem uh, în mod regulat cu Comisia. Stimate domnule comisar, 2017 se apropie de sfârșit, încet, încet și cred că suntem, vom fi cu toții bucuroși să avem puțin timp de respiro, dar mai întâi de toate, a sosit clipa unui inventar al rezultatelor din acest an, înainte de dezbaterea din 2018 privind uh, următorul uh, CFM și viitoarele generații de parlamentari. Apoi ne bucurăm că s-a vorbit la comisie din ce în ce mai mult despre contribuția culturii la formarea unei identități sau întărirea identității europene. A existat uh, o discuție pe această temă și am primit un program în acest sens. Ne bucură foarte mult acest lucru ca Comisia de Cultură a tot subliniat importanța contribuției culturii. A existat un studiu în iunie, care a fost publicat în iunie cu privire la, la identitatea europeană, un studiu comandat de noi pe care vreau să-l mânez domnului comisar și un alt studiu cu privire la modernizarea învățământului superior. Toate aceste subiecte au, sunt strâns legate de comunicarea comisiei pe care am primit-o săptămâna trecută. Având în vedere tendințele de diviziune și cele naționaliste, este important astăzi în Europa să arătăm cât de importantă este cultura pentru nașterea unei identități europene ingenue. Și în uh, comunicarea Comisiei se, mi se pare mie că se face un pas important în uh, această direcție, nu numai la Comisia de Cultură, ci și în uh, comisariatul responsabil, dar și în întreaga Europa ar trebui să ne preocupe mult mai mult cultura și educația, pentru că educația este cheia pentru viitorul Europei. După introducere voi da membrilor comisiei prilejul să vă adreseze întrebări, dacă au ajuns Aș propune să punem mai multe întrebări deodată în bloc și apoi să vă acordăm uh, timp pentru uh, răspunsuri. Mai întâi vă dăm dumneavoastră cuvântul, domnule comisar. Uh, ne bucurăm să vă ascultăm prezentarea. Thank you very much. Good morning. Mulțumesc. Bună dimineața, distinși membri ai Parlamentului European. Mă bucur să vă întâlnesc din nou pentru a discuta despre prioritățile noastre în cultură, educație, tineret și sport, Europa se pregătește să ia decizii importante. Decizii care vor fi fundamentale pentru viitorul acestui continent și cetățenii săi. Trebuie să folosim timpul uh, rămas până la următoarele alegeri parlamentare pentru a decide direcția în care vom merge. Pentru noi asta înseamnă să încurajăm oamenii să facă cât mai mult posibil din viețile lor, să construiască societăți puternice și economii puternice, societăți puternice. Este nevoie de cultură în acest sens. Uh, au existat mai mulți pași propuși de comisie în acest sens. Am adoptat un uh, document politic cu obiective ambițioase de cooperare în zona de educație și cultură. Sunt mândru că viziunea noastră a fost inclusă în discuțiile liderilor europeni eh, la summitul social de la Göteborg. În comunicarea noastră am vorbit despre formarea identității europene prin educație și cultură. Subliniem viziunea noastră a unei Europe care este fundamentul pentru cultură și educație și asta și prin uh, echitate socială, cetățenie implicată și o identitate, uh, dar care are la bază o diversitate importantă. Ne dorim o Europa în care studiul, cercetarea nu cunosc obstacole și granițe. Uh, o Europa în care cetățenii contribuie la crearea de locuri de muncă și în care ei sunt încurajați să-și formeze societățile. este important să existe și o legătură cu patrimoniul nostru cultural. Obiectivele noastre sunt ambițioase, dar pot fi atinse. Să vă spun câteva dintre priorități. Viziunea noastră a unei zone de educație comune în zona învățământului superior, care să includă și perioade de studiu în străinătate. Vrem să facem din mobilitate o realitate pentru studenții noi, noștri de exemplu prin acel card internațional al studentului, card european. Statele membre trebuie să își îmbunătățească, să contribuie la îmbunătățirea aptitudinilor studenților, aptitudini lingvistice, dar și de întreprinzător și așa mai departe. Toate aceste lucruri au nevoie de o bază solidă. De aceea, comunicar, comunicarea noastră recunoaște importanța importanța programului Erasmus Plus, care trebuie să fie extins tocmai pentru a ne atinge obiectivele. În plus, folosim comunicarea pentru a reitera, reitera angajamentul față de valorile noastre comune și patrimoniul cultural european. Asta și în uh, vederea îmbunătățirii sectorului creativ. Ne dorim o agendă culturală europeană puternică, tocmai pentru a sprijini diversitatea europeană și identitatea europeană. Asta să, trebuie să se întâmple și la nivelul identităților regionale, locale și naționale. Toate aceste vești sunt extraordinare și uh, vor duce la inițiative concrete. Vreau să mulțumesc doamnei președinte Camera Refert pentru acțiunile întreprinse sunt uh, recunoscător pentru susținerea domniei sale și mă bucur că Parlamentul este un partener uh, important în uh, punerea în aplicare a agendei noastre. Pe 25 ianuarie, când voi găzdui primul summit al educației, vom vorbi despre politici și despre um, slabele performanțe în ceea ce privește aptitudinile studenților. Vor fi prezenți ministrii a educației, dar și părți interesate, cum ar fi profesori, învățători și așa mai departe. Sunt convins că vom putea contribui la decizii politice mai importante care să ducă mai departe educația. Sper că îmi veți fi alături la acel summit important. Să vă dau câteva mai multe câteva detalii cu privire la politicile noastre. Începând cu educația. Am prezentat două comunicări importante în luna mai care subliniază modul în care Uniunea Europeană poate sprijini statele membre să-și îmbunătățească învățământul uh, secundar și superior. A existat un uh, semin... Va exista un seminar pe această temă organizat de doamna Libasca săptămâna viitoare. Deci, um, cred că putem sprijini școlile pentru a oferi programe intense și pentru a oferi un mediu de învățare inclusiv. Vrem să facem școlile destul de atractive pentru uh, elevi. Trebuie să folosim finanțările disponibile uh, cu cât mai bine posibil. Doar un exemplu de măsuri concrete. Uh, care uh, presupun un sprijin al digitalizării școlilor. Luna trecută am uh, început programul Selfie în 13 țări. E vorba de uh, programe care sprijină digitalizarea Uh, prin uh, profesori și învățători. Vrem să îmbunătățim aptitudinile și să investim în dezvoltarea aptitudinilor. Mă bucur că una din măsurile cheie deja a fost pusă în aplicare. În această săptămână, Ministrul de Educație a adoptat uh, o măsură pentru absolvenți care e inclusă în agenda privind aptitudinile. Sper că programele ne vor permite să colectăm date importante cu privire la evoluția uh, elevilor și apoi a celor din învățământul superior. Ian- în ianuarie 2018 vrem să elaborăm un program pentru stabilirea unor valori comune în învățământul superior, care trebuie să fie îndreptat către nevoile pieței, printre altele. Vrem să sprijinim valorile noastre comune în educație și să facem sistemele uh, de învățământ mai inclusive. Vrem să promovăm o dimensiune europeană a procesului de învățământ, astfel încât elevii să învețe mai multe și despre Uniunea Europeană și să se cunoască și reciproc mai bine. Intenția mea este nu este să pledez pentru o abordare unilaterală, ci vreau să arăt că educația este un instrument puternic care trebuie să ne permită să înțelegem fundamentele comunității politice din care facem cu toții parte. Educația inclusivă este o uh, prioritate politică pentru mine. Trebuie să ne asigurăm că nimeni nu rămâne în urmă, nu este lăsat în urmă. Mai ales persoanele din categoriile defavorizate și cu nevoi speciale trebuie susținute. Din păcate, suntem însă departe de atingerea acestui obiectiv. Uh ultima um, ultimul studiu ne arată că componenta socio-economică încă este decisivă pentru parcursul unui elev. Și acum uh, despre tineret. Învățatul și pregătirea pentru viață nu, are, nu au loc întotdeauna în clasă, ci există mai multe direcții, există măsuri formale și informale de învățare se pregătește acum strategia EU Youth pentru cooperare și vrem să stabilim uh, obiective aici până în vara următoare. Comisia își bazează uh, propunerile pe uh, reacția părților interesate, a tinerilor în special. Salut prioritizarea acestui subiect de către Uh, Parlamentului European și uh, mulțumesc uh, doamnei Bea Zabal pentru raportul pregătit în acest sens. Aștept și tinerii să contribuie la o evoluție pozitivă în acest sens, să susțină pe cei defavorizați. De la lansarea cu un an în urmă, mai mult de 41 de tineri au participat la, au răspuns la îndemnul nostru și au, uh, și-au arătat solidaritatea, ceea ce ne face foarte mândru. Luni, ministrii s-au pus de acord cu privire la uh, abordare comună în contextul acestui Solidarity Call. Mă bucur că în curând vor, vor putea începe și negocierile tripartite. Uh, se dorește un uh, acord politic între instituții, astfel încât uh, bazele documentului respectiv să poată fi puse în 2018. Haideți să trecem acum la cultură. Voi lansa uh, uh, documentul privind patrimoniul cultural european în mai puțin de două săptămâni. Vă mulțumesc pentru cooperare și sprijinul susținut. Ambiția mea pentru acest an uh, este foarte mare. Mi-ar plăcea ca patrimoniul cultural să fie o politică transversală și să a, se răsfrângă asupra vieții tuturor cetățenilor. Fiind aici patru priorități, implicare, durabilitate, inovare și protecție. S-au spus și s-au făcut multe lucruri uh, la nivelul Uniunii Europene. Am lansat uh, o licitație pentru proiecte în acest sens și am uh, primit foarte multe aplicații. Am reușit să Uh, mobilizăm părțile interesate în uh, zona patrimonială și uh, mulțumim aici și coordonatorilor național. Am reușit să interconectăm și organizațiile din fiecare țară. E vorba de o abordare care este foarte apropiată cetățenilor. La nivelul Uniunii Europene am mobilizat diferitele servicii să colaboreze între ele. E important uh, să se organizeze aici mai multe evenimente de, în care s-au făcut uh, schimb de informații. Ne așteaptă mai multă muncă pentru a lăsa o moștenire importantă celor care se vor ocupa de domenii. Aici vom, vor, vom colabora atât cu instituțiile europene cât și cu statele partenere. Patrimoniul uh, cultural european este un proiect cuprinzător și important și face parte din eforturile noastre de a, a forma o identitate europeană pentru un viitor mai bun. Împreună cu strategia pentru inovații culturale, vrem să încurajăm uh, cooperarea culturală între Uniunea Europeană și statele partenere și să facem mai cunoscute contactele, legăturile între oameni. Mulțumesc acestei comisii pentru că a fost unul dintre cei mai importanți susținători ai uh, relațiilor culturale externe ale Uniunii Europene. Ne apropiem de o strategie pas cu pas către o realizare a relațiilor culturale internaționale. Va exista, sper, o strategie cuprinzătoare care să aducă la o toate resursele și actorii interesați industriile creative, iarăși, uh, sunt importante și ne dorim aici o prioritizare care există și din 2016, valorile stând în uh, avampostul uh, eforturilor noastre. Este important de asemenea să vorbim despre accesul la instrumentele de finanțare. Trebuie să colaborăm pentru a ne asigura că um, sectorul cultural are acces la această finanțare pentru dezvoltare, pentru că este un sector destul de, dis, destul de predispus la uh, lipsa de finanțare. Promovând industriile creative, culturale, uh, am văzut că digitalizarea uh, vine cu provocări importante am fost implicați într-un dialog intens cu sectorul și suntem convinși că trebuie să dezvoltăm o abordare specifică în zona muzicii și vrem să susținem aici creativitatea, diversitatea și competitivitatea. Am apreciat din această perspectivă munca acestei comisii care ne-a susținut în eforturile noastre de a promova și a susține mai bine sectorul muzical. Parlamentul uh, susține propunerile acestei comisii uh, pentru a stimula diversitatea muzicală a Europei și talentul. Aceste acțiuni pregătitoare reprezintă un aspect uh, important pentru noi pentru a avea noi abordări și vom încerca să implementăm toate aceste lucruri începând cu uh, Uh, anul 2018. Încercăm să avem sprijin mai bine țintit pentru muzică în noile programe după 2020. Uh, contăm pe sprijinul continuu al acestei comisii pentru susținerea domeniului muzical. Și în cele din urmă sportul. Sportul aduce oamenii la un loc și asta a fost uh, confirmat și de săptămâna europeană a sportului care a avut loc dintre 23 și 30 septembrie. A fost minunat să vedem uh, cum ideea s-a răspândit de acum trei ani când a fost lansată. Deocamdată a fost uh, adoptată de statele membre. Anul acesta, împreună cu comisarii Andrew Kaitis și Hogan, uh, am folosit această săptămână ca platformă pentru a lansa o nouă inițiativă. Vom lucra împreună pentru a putea promova un stil de viață sănătos. Sportul are o putere extraordinară de a construi comunități și de aceea am lansat un premiu pentru sport care recunoaște organizațiile care folosesc sportul pentru a uh, spori incluziunea socială pentru grupurile dezavantajate. Am fost onorată să înmânez premiile la prima ceremonie de premiere aseară. Dați-mi voie să conchid cu câteva cuvinte legate de campania care uh, sărbătorește 30 de ani de la Erasmus. Această campanie ne-a arătat să vedem cât de valabilă este cooperarea europeană în domeniul educației, tineretului și sportului prin Erasmus. Am demonstrat rolul uh, reușit uh, al acestui uh, program pentru a face față provocărilor cu care se confruntă Europa. Au existat mai mult de 900 de evenimente și o implicare extraordinară în presa socială și în presa de larg consum și am văzut că milioane de cetățeni europeni s-au implicat, mult mai mulți decât cei care au avut beneficii beneficii directe de pe urma uh, programului. Uh, ceremonia de premieră va avea loc săptămâna viitoare, prin urmare sper să vă întâlnesc acolo. Însă vreau să vă mulțumesc pentru entuziasmul cu care a susținut mereu Comisia în uh, aceste evenimente. Anul acesta a fost o oportunitate excelentă și pentru a dezvolta o viziune comună pentru viitorul acestui program. Din această perspectivă aș dori să-i mulțumesc domnului Milan Zver și raportorilor din umbră care au fost uh, implicați în redactarea raportului cu privire la implementarea programului Erasmus Plus la cei și celor care au luat parte la dezbaterea pe acest subiect uh, în plen în iunie. Toate contribuțiile dumneavoastră de la plenară au fost uh, clar apreciate. Contribuția dumneavoastră este extraordinar de importantă în a da formă um, poveștilor de succes uh, și de viitor ale Europei. Mulțumim pentru această vedere de ansamblu asupra portfoliul dumneavoastră, care este destul de amplu. Mai întâi de toate, aș vrea să dau cuvântul coordonatorilor pentru câte 3 minute, iar apoi eh, facem o sesiune de răspunsuri ale domnului comisar și apoi ceilalți membri. Doamna Sabine Farhain mai întâi. Mulțumesc, domnule comisar. Navracici, pentru că uh, ați venit aici pentru a intra în dialog cu noi. Comunicarea cred că este un supliment foarte bun, mai ales uh, în ideea unui progres pe care ne-l dorim în uh, identitatea europeană și aici contribuția uh, culturii este importantă și e important să se sondeze toate opțiunile posibile în acest sens. Uh, de asemenea, mă bucur că s-a vorbit despre Erasmus Plus și iarăși solicitarea care tot apare din partea noastră este un program minunat, dar care este subfinanțat. Și de aceea întrebarea mea este în ce măsură când e vorba de uh, în cadrul financiar uh, pe termen mediu, deci în ce măsură se sprijină ideea creșterii fondurilor pentru acest program și la programul pentru uh, European Citizens. Sunt tot soiul de proiecte admisibile, dar care nu sunt susținute. Și aici întrebarea mea este care este punctul de vedere al Comisiei? Și pentru că există uh, aceste solicitări din partea Consiliului. Un alt subiect important, digitalizarea, mai ales în ceea ce privește educația, uh, avem deficite în multe zone în ceea ce privește calificările. Generația tânără știe să folosească aparatele, instrumentele, însă în continuare există semne de întrebare cu privire la competențele digitale. A existat ieri o discuție pe această temă și aici Uniunea Europeană trebuie să ofere asistență. Știm cu toții că Educația ține de competența statelor membre. Însă ar fi bine să se dea câteva linii directoare și să se ofere sprijin, mai ales în cazurile care sunt importante pentru noi. Un alt aspect foarte important din punctul meu de vedere, mai ales când vine vorba de industriile creative, ar fi bine să existe un master plan și în celelalte programe, nu numai în programul cultural sau programul media, ci și uh, în uh, fondurile structurale, de exemplu, credite care sunt oferite de Uniunea Europeană pentru creatorii de cultură. Știu din regiunea mea că este aproape imposibil să uh, accesezi creditele Băncii Europene de Investiții în calitate de creator de cultură. Comercial, desigur. Dar e greu să se obțină un astfel de credit și care sunt uh, ideile, planurile în acest sens și împreună cu ceilalți comisari, cum vă gândiți să luați în calcul mai bine industriile creatoare? Mulțumim, uh, scurt și la obiect. Silvia Costa, 3 minute. Molto il commissario per questa Mulțumesc uh, foarte mult, domnule comisar, atât pentru această comunicare, căci ar fi fost destul de bizar dacă Consiliul și Comisia n-ar fi recunoscut faptul că cultura europeană este parte a patrimoniului european. Când am văzut agenda, am văzut că subiectul nu apărea, însă acum m-am liniștit, văzând că acest aspect este inclus. Mai devreme spuneați că avem nevoie de mai multe garanții că Comisia își va schimba abordarea. Iar comunicarea dumneavoastră e una cu care putem să fim de acord, deși uh, dă puțină atenție părții uh, culturale. Însă în discursul dumneavoastră ați compensat uh, acest lucru. Însă Comisia în ansamblul său, deși are cultura între primele 10 priorități, aceasta nu se regăsește în uh, multe din inițiativele sale. Ne-a bucurat însă să vedem că acum există o, o structură vizibilă la nivelul uh, Comisiei în ceea ce privește uh, educația și sprijinul pentru mobilitatea studenților suntem interesați să vedem și care sunt cele mai importante aspecte din agenda cu privire la competențe, care sunt uh, cele mai uh, importante competențe pe care dorim să le încurajăm la uh, tineri acum în această epocă a unei revoluții tehnologice. Vorbiți despre o atitudine care se presupună mai multă cooperare uh, între direcția dumneavoastră generală și DigiConnect. Aș dori să primesc câteva detalii suplimentare. Apoi, ce se întâmplă cu oportunitățile pentru profesori și pentru uh, tinerii din acest sistem educațional pentru a avea acces la această platformă, care este o inițiativă pe care dumneavoastră și Comisia puteți uh, susține direct, pentru că sunt până la urmă platforme de învățare electronică, dar acestea nu sunt susținute direct. În ceea ce privește Erasmus, noi în Parlament am solicitat uh, o uh, creștere de până la 10 ori a resurselor uh, existente. Domnul Juncker a spus că 80% dintre cei care participă la acest program uh, își suplimentează veniturile cu resurse din uh, alte părți. Apoi ați vorbit despre educație și cetățenie, precum și voluntariat. S-a vorbit despre acest uh, corp de solidaritate și ați spus că ați ajuns la un uh, acord rapid cu uh, Consiliul, însă eu mă îngrijorez pentru că Consiliul la ultima sa reuniune, în majoritatea sa, nu a putut accepta ideea acestui 25% de resurse noi din marja existentă și n-a acceptat recuperarea de resurse din cadrul altor programe. Ori acest lucru pentru Erasmus este inacceptabil. Parlamentul așadar insistă să se inverseze această tendință tendință. Și termin um, referindu-mă la gestionarea Europei uh, creative. Sunt prea puține resurse, o gestiune proastă și prea multă împărțire în ceea ce privește uh, gestiunea. Și toate aceste lucruri trebuie rezolvate. Doamna Hinuez Varba. Aș dori să mă refer uh, la chestiunea patrimoniului cultural. Acesta este unul dintre pilonii uh, prin care putem uh, crea legături uh, și identitate europeană. La vremea la care drumurile erau proaste și nu exista internet, e bine, comunicarea nu era excelentă. Însă mă gândesc că știința europeană exista și atunci. Cel puțin existau legături între oamenii de știință care schimbau între informații în legătură cu ultimele descoperiri, în legătură cu rezultatele ultimelor uh, cercetări. Nu credeți că uh, ar trebui să facem mai mult pentru ca cetățenii să cunoască mai bine acest patrimoniu științific uh, comun ca să beneficiem cu toții de pe urma asta acestui demers? Mulțumesc! Domnul Șontes. Scanete. Omologă ότι είχατε μια Vă mulțumesc. Trebuie să spun că a fost o încercare dificilă și cred că trebuie să tindeți către lucruri foarte complicate și diametral opuse. Știți că în vechea Elada se preda retorică și dialectică, dar și muzică. E frumos că ați amintit și sectorul muzical. Mă rog, îmi pare rău că nu avem prea mult, nu avem prea mult timp la dispoziție. Deci dialectica, asta cuprinde și dialogul. După cum spuneam, în constrângeri de timp nu vă pot uh, spune tot ceea ce aș vrea să vă spun, dar câteva întrebări pe subiect. Prima întrebare, am citit textul comunicării, iar analiza dumneavoastră a fost foarte bună în acest domeniu. Vorbiți despre contribuția educației și despre identitatea europeană. Și de aici și întrebarea mea. Ce este identitatea europeană, domnule comisar? Ceea ce amintim noi în tratate sau dilemele pe care le avem în prezent? Cum ar fi competitivitate sau solidaritate, democrație sau stradă cu sens unic, drepturi ale omului sau disciplină fiscală și bugetară. Mi-ar plăcea să răspundeți la această întrebare, pentru că textele sunt foarte generale și e vorba de întrebări ad hoc. A doua întrebare. Vorbiți la un moment dat despre probleme și despre piedici, obstacole pentru educație. Puteți să-mi spuneți exact ce înseamnă asta? Ce împiedică educația? Până la urmă, politica de austeritate și subfinanțarea învățământului public. Subfinanțarea programelor de educație. Am auzit deja vorbindu-se despre asta. Și de aici decurge a, un nivel slab al profesorilor, nu numai în Grecia. Și în Franța, de exemplu, există o problemă de personal în educație sunt... E complicat să găsești profesori noi pentru că apar apare un deficit bugetar și cred că aici problema liberală este o politică de austeritate și o subfinanțare. Cea de-a treia întrebare. Ați vorbit despre valori comune în educație. Și apoi alt subiect, evaluarea calificărilor. Și aici întrebarea mea. La calificări. Evaluăm ceea ce învață copiii, elevii, sau e vorba și despre studiile sociale, despre valori sociale sau aptitudini pentru aptitudini tehnice pentru piață pentru a se obține un profit mai mare. Mulțumesc, doamna sur, euh, sur le în ceea ce privește domeniul digital, cred că trebuie să revenim mai degrabă la metodele vechi. Noi în Franța am încercat uh, uh, din școala primară să eliminăm tabla mulțirii și așa mai departe, însă ne-am dat seama că lucrurile nu merg așa. Iar acum, recent, vedem că uh, Ehm, tinerii care transmit SMS-uri sau mesaje pe internet fac multe greșeli de ortografie, reduc dimensiunea cuvintelor, majoritatea limbilor pe care le folosesc și ehm, prin urmare mă gândesc că, că poate profesorii sau învățătorii trebuie să înceapă să-i ehm, reînvețe chestiunile esențiale. Asta, deși informații pot fi mult mai ușor găsite acum pe internet. Apoi, în ceea ce privește Carta Europeană, nu mi-am dat uh, seama dacă vorbim despre bani ca să poți să te adresezi unor uh, universități diferite uh, sau nu. N-am prea înțeles cum stau lucrurile. Apoi, în ceea ce privește universitățile, spuneți că Europa ar putea să facă mai bine în ceea ce le privește. Noi, în Franța, am încercat să reunim școlile în alte de pentru a putea lucra mai bine împreună. Deocamdată însă mi-am dat seama că sistemul nu funcționează pentru că de fiecare dată uh, universitățile vreau să își păstreze specificitățile uh, și nu vreau să se alinieze uh, altor școli. Mulțumesc! Mulțumim! Înainte să-i dau cuvântul domnului comisar, aș vrea să vin și o întrebare, speram să o pună altcineva. Dacă analizezi comunicarea și datele, cu, datele statistice, îți pui într-adevăr întrebări cu privire la viitorul programului Creative, Creative Europe. Acolo se spune despre crearea unui pro- program de susținere a culturii europene și a industriilor creative și un uh, program conex pentru media. Um, ce se întâmplă aici? Se gândește comisia oare să separe cele două subiecte, cele două capitole? Ehm, ehm, într-un capitol ehm, cultural și unul mass media sau multimedia, vorbiți și de creșterea mijloacelor pentru Erasmus, dar nu vorbiți și despre creșterea uh, mijloacelor bugetare pentru Creative Europe, fie și pentru cele două părți. Poate că puteți să ne dați lămuriri suplimentare aici. Domnule Navracici, aveți acum cuvântul și aveți, încercați să vă limitați la 5 minute pentru toate întrebările. Știu că va fi greu. I will be very disciplined just to... Voi fi foarte disciplinat pentru a da mai mult timp uh, pentru următoarea rundă de întrebări. Știți că încă pregătim uh, primul proiect al cadrului financiar multianual. Prin urmare, pozițiile sunt destul de schimbătoare. Dar cred că putem spune că există un consens general uh, pentru a oferi mai mult uh, sprijin financiar pentru Erasmus+. Plus. Acest uh, sprijin general a fost uh, bine reprezentat la summitul social de la Gothenburg în rândul statelor membre și cred că asta este foarte important. Cu siguranță eu mă bazez pe dumneavoastră ca fiind un aliat natural în lupta de solicitare a unei finanțări mai generoase pentru uh, programul Erasmus Plus, pentru că Erasmus Plus merită mai mult. Erasmus Plus poate fi extins și la alte grupuri uh, sociale, mai puțin uh, avantajate din perspectiva contextului economic din care vin. Ne-am dorit să coborâm puțin pe scara socială pentru a ajunge la cei care uh, nu uh, sunt exponenți uh, ai clasei de mijloc sau clasei superioare, ci care reprezintă practic clasa de jos. Acest instrument este unul foarte bun pentru uh, integrare socială și mi-ar plăcea să folosim Erasmus Plus într-o mai mare măsură pentru a oferi mai multe abilități tinerilor care vin din contexte mai puțin fericite. Intervenție fără microfon din sală. Ne-am dorit să-l reintroducem pe Comenius pentru a oferi și elevilor de gimnaziu uh, posibilitatea de uh, mobilitate. Avem și programe de înfrățire care au succes. Ne-am dorit să-l redezvoltăm sau să reintroducem uh, în atenție acest program de mobilitate pentru elevii de gimnaziu. Problema știrilor faze și a subculturii digitale, e bine, noi discutăm intens modul în care am putea ajuta statele membre sau instituțiile din domeniul educației uh, să predea gândirea critică, pentru că gândirea critică este una dintre cele mai bune arme împotriva uh, știrilor false. Încercăm să trecem acest subiect în uh, curicula națională pentru a susține acest domeniu în educația formală, dar până la urmă și în cea informală. Folosim instrumentele de politică existente și organizăm uh, ateliere de lucru, iar în cadrul acestora promovăm cele mai bune practici uh, pentru statele uh, membre și încercăm să facem tot posibilul pentru a face față acestui fenomen al știrilor false și pentru a educa gândirea critică. Acum, industriile creative. Ele reprezintă un subiect foarte important. Împreună cu reforma din domeniul drepturilor de autor, cred că putem face mai multe pentru a susține industriile creative și actorii interesați în acest domeniu pentru a-și derula mai bine uh, afacerile. Am oferit o imagine de ansamblu a acțiunilor pe care le-am întreprins până acum. Iar în acest raport uh, am redactat o listă de uh, acțiuni prin care uh, regăsim uh, cadrul de acțiune comun, uh, finanțarea industriilor creative, premiile pentru tineri, ocuparea în rândul tinerilor, patrimoniul cultural, ca și acțiuni, ca și cadru pentru acțiuni ulterioare. Iar acum gândim cadrul conceptual pentru uh, dezvoltarea unei strategii pentru uh, industria creativă și pentru cultură. Problema este însă că ne aflăm undeva la intersecția uh, politicilor culturale și a celor industriale. Sometimes. Și unor trebuie să ajustăm puncte de vedere antagonice pentru a veni cu un cadru mai cuprinzător, mai bine cimentat. Progresul este lent, să sper că putem să facem ceva pentru aceste industrii creatoare și pentru comunități. Am ajuns la abordare generală în Consiliu. Este un pas uh, uriaș înainte și sper că în triloguri vom ajunge la un compromis uh, real. Sunt chestiuni uh, delicate, sensibile, care au fost ridicate în discuție de Parlamentul European și de Consiliu, de pildă domeniul de aplicare geografic, însă suntem uh, gata să facem astfel de compromisuri și să vă ajutăm să ajungeți la un compromis în viitor. Deci uh, sperăm că trilogul va funcționa bine în momentul în care vom ajunge în această fază. Um, anul patrimoniului european, cred că este o ocazie pentru noi să ne redescoperim uh, patrimoniul. Vreau să mă concentrez și să ne concentrăm pe nivelul local și regional. Patrimoniul se află la dispoziția uh, acestor comunități. Nu ne cunoaștem, pur și simplu nu ne cunoaștem. Un spaniol nu cunoaște nimic din patrimoniul cultural al bulgarilor, de pildă. Și sunt uh, elemente importante, tradiții care ne leagă fără să știm că acestea fac parte dintr-un patrimoniu comun. Veți vedea că sunt multe lucruri uh, comune între noi și trebuie să descoperim aceste puncte comune. Trebuie să descoperim acest uh, patrimoniu, trebuie să punem în evidență aceste elemente ale patrimoniului și pentru alte comunități. De aceea, evenimentele Uh, de anul uh, uh, viitor trebuie să se cantoneze în special la nivelul local, astfel încât comunitățile să valorifice aceste posibilități. Cât despre identitatea europeană, da, textul nostru despre identitatea europeană este general pentru că identitatea europeană este un cadru general. Există mai multe niveluri. Identitatea locală este specifică, uh, identitatea regională este uh, mai uh, puțin specifică, cea națională și mai puțin specifică. Deci nu pot să vă dau o definiție a identității, dar pur uh, și simplu fenomenele vieții nu pot fi definite. Nu putem să definim viața, nu putem să definim moartea, nu putem să uh, definim uh, identitatea europeană, deși o simțim. Pentru că simțim un soi de solidaritate. Dacă vedem clădiri în Grecia, uh, totuși ne par cunoscute și uh, avem uh, uh, Aristotel nu este numai al grecilor, ci este al tuturor europenilor. Și există personalități care din cultura uh, Greciei antice, dar nu e vorba numai... Deci cultura Greciei antice nu aparține numai Greciei, este și a Europei. Uh, Acestea sunt elementele identității europene. Vom fi inclusivi și cred că identitatea europeană va fi inclusivă, dar avem nevoie de o coloană vertebrală a acesteia și acesta este uh, patrimoniul uh, comun. De aceea patrimoniul cultural european este foarte important. Ă, austeritatea, reducerile în ceea ce privește investiția în ă, educație, ă, Europa a rămas în urmă. Din păcate, țările din America și din zona Asia-Pacific ne-au luat-o înainte în ceea ce privește investițiile în educație. Am subliniat întotdeauna importanța de a investi mai mult în educație și să investim inteligent în educație pentru că banii mai mulți în sine nu înseamnă uh, totul și nu este suficient. De aceea organizăm uh, summitul privind educația și unul din, una dintre temele importante va fi uh, investiția în educație nu numai pentru grupurile interesate, ci sperăm că miniștrii și miniștrii uh, din alte domenii vor fi încurajați să investească în uh, educație. În ceea ce este competențele, aptitudinile de bază, uh, sigur, competențele tehnice sunt importante, însă cred că avem uh, probleme serioase uh, cu alfabetizarea, Uh, deci cu niște uh, competențe, niște aptitudini uh, de bază sunt aptitudini de bază. Școlile trebuie să predea elementele de bază tradiționale, după care, sigur, urmează dobândirea de competențe digitale date fiind uh, schimbările la nivelul societății, uh, școlile sunt uh, cele care trebuie să discute cu copiii în echipă, să ajungă la un consens atunci când e vorba de gestionarea unor situații de conflict. Deci, uh, uh, de obicei, uh, copiii sunt uh, educați uh, în familie, primesc educația de bază în familie, dar și școala își are rolul său. Acum, în ceea ce privește strategia digitalul pentru cultură, vrem să punem la oaltă rezultatele MREX Erasmus fără hârtii și a carnetului european de student pentru a face un schimb de date electronice. Scopul acestui proiect uh, este să uh, încurajăm uh, și să promovăm realizările din aceste proiecte, astfel încât studenții să aibă Uh, acces la servicii în universitățile uh, gazdă. Am putea să avem o uh, aplicație mobilă, un card digital. Vom ajunge la finalul primei faze a proiectului pilot și vom folosi un e-card pentru a vedea Uh, cum a fost aplicat proiectul uh, la nivelul unor uh, universități europene. Apoi, există o strategie care are șase obiective. Primul, asigurarea unui acces mai democratic la cultură. În al doilea rând, promovarea patrimoniului cultural. Apoi, Uh, încurajarea talentelor, permit, uh, accesul la finanțe pentru IMM-uri și cooperare internațională și apoi uh, partea de Europa creativă. Știți foarte bine că grație unei situații politice din 2014, dată fiind poziția mea, sper că următorul comisar Uh, va uh, avea uh, o poziție mai bună, nu atât de dificilă ca a mea și poate va putea să pună în aplicare această strategie. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! Eu interpretasem altfel textul comisiei, ce anume înțelesesem că cele două părți ale programului vor fi împărțite, separate. Cam, am cam asistat la cele mai lungi 5 minute din viața mea, dar trebuie să avem înțelegere, au fost foarte multe întrebări importante. Și acum mai am câteva solicitări de intervenție din sală, apoi aș închide lista. Domnul Stroievski, Julie Ward, doamna Șocova, pe domnul Ventaș, pe domnul Nicov și doamna Libacica și domnul Sfer. Am zis doamna Stroieschi. Deci, acum începe cea de-a doua rundă de întrebări și vă rog să vă limitați la un minut, astfel încât uh, domnul comisar să aibă timpul necesar la dispoziție. Începem cu domnul Stroieschi. Chciałem zapytać o Brexit. Wiem, że negocjacje Brexit... Uh, vreau să vă pun o întrebare legată de Brexit. Negocierile înaintează foarte lent, dar sunt foarte importante în contextul Erasmus+. Plus. Știm că sistemul de învățământ din Marea Britanie se bucură de o popularitate deosebită în uh, Europa. Avem de trei ori mai mulți studenți Erasmus Plus în Marea Britanie decât invers. Și aici am o întrebare. Există o pârghie de control cum vă puteți închipui asigurarea unei continuități? Și încă o dată, încă o întrebare, drepturile de autor. Avem foarte multe tratate cu Marea Britanie, asigurarea operelor de artă și așa mai departe. Există vreo posibilitate ca după negocieri să existe un fel de Ehm, rezervă, asigurare, siguranță. Mulțumesc. Mulțumesc și acum Julie Ward. Uh, thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult. Sunt uh, dezamăgită de cele uh, șase politici sugerate de comisar faptul că nu se încurajează arta la nivelul de mase artele participative sau uh, arte care să presupună uh, călătorii creatoare în rândul uh, populației. Trebuie să ne asigurăm că punem accent pe trecutul nostru care n-a fost tocmai glorios și patrimoniul uh, mai uh, Uh, dificil este timpul ca uh, comunitățile uh, să știe acest lucru, pentru că suntem într-o perioadă în care asistăm la o escaladare a tendințelor rasiste și xenofobe. Uh, Eh, de pildă patrimoniul eh, eh, musulman, de pildă Palatul Alhambra, sunt opere de artă care trebuie cunoscute și vă invit să luați exemplu de la noi cu cele 1100 de opere de artă pe care le promovăm Uh, se dorește menținerea uh, legăturilor uh, cu cei din Europa. Mulțumesc, doamna Șodova. Mulțumesc, mulțumesc domnule comisar mm-hmm. pentru prezentarea dumneavoastră. Am o informație pentru dumneavoastră în legătură cu Corpul European de Solidaritate. Noi negociem un regulament, raportorul nostru nu este aici, însă vreau să vă spun că facem tot ce se poate pentru a coopera astfel încât să accelerăm ritmul de adoptare a raportului. Sunt vreo 200 de amendamente Uh, și acolo se cer resurse suplimentare pentru uh, noul program, așa cum ați auzit uh, aici. Nu vrem să se piardă tot ceea ce s-a făcut în serviciile de voluntariat european. Vrem să promovăm principiile și obiectivele noului program și uh, acest lucru trebuie să se reflecte și în titlu. Cred că așteptăm o cooperare uh, de bună calitate cu Consiliul și cu Comisia. Mulțumesc! Venta. Mulțumesc, domnul Venta! Și krótkie pytania. Mulțumesc, voi avea câteva întrebări scurte. Ieri s-au acordat primele premii sportive europene și aici întrebarea mea este, va exista un sprijin acordat persoanelor cu dizabilități? Eu sunt uh, raportor în Comisia Specială pentru aranjarea meciurilor, match fixing. Cum puteți să interveniți astfel încât să apară pârghii pentru combaterea fenomenului? Și apoi, a existat acel scandal Blackpart anul trecut. Ce s-a întâmplat de atunci? Mulțumesc. Domnul Nicov. Господин комисар, искам да благодаря за вашето присъствие. Domnule comisar, vreau să vă mulțumesc pentru că uh, sunteți uh, uh, oaspetele comisiei noastre în ceea ce privește competențele uh, participării la programele voluntare. În cadrul unui acord european de solidaritate, aveți intenția să validați competențele diferitelor uh, sisteme, competențele uh, dobândite în programe neoficiale. Potrivit propunerii Comisiei, Uh, statele membre trebuie să fie gata cu programele până la sfârșitul lui 2018. Deci cadrul Serviciului European pentru Voluntariat uh, a fost uh, prevăzut Cred că criteriile de evaluare a noii inițiative nu conțin decât criterii cantitative în detrimentul uh, criteriilor de calitate. Mulțumesc. Vielen herzlichen Dank, Herr bitte. Domnul Samiș Bishi. Domnule comisar, vă mulțumesc că sunteți astăzi aici în rândul nostru. Fără îndoială, patrimoniul cultural este o parte integrală a vieții noastre de zi cu zi. Malta va trăi acest lucru într-o manieră specială, pentru că uh, Valeta va fi uh, capitala culturală a Europei și acest lucru va coincide cu anul european al culturii. Acum, întrebarea. Am apreciat uh, trimiterile pe care le-ați făcut la dezvoltarea unor competențe esențiale. Ați vorbit despre uh, alfabetizare și uh, alfabetizare media și combaterea uh, știrilor uh, false. Trebuie să dezvoltăm sisteme speciale pentru asta și altă întrebare. Cât de pregătită este comisia Uh, să facă față unor salturi spectaculoase în ceea ce vește inteligența artificială. Trebuie să predăm valorile noastre despre drepturile omului, identitate, trebuie să le includem în sistemul nostru de educație, pentru că dacă nu punem accent pe aceste valori, uh, educația uh, noastră este fără sens și va lăsa goluri mari. Frau Libacca, bitte. Doamna Libacca. Comisarul, bardzo dziękuję. Domnule comisar, vă mulțumesc pentru informațiile oferite. Sunt informații esențiale și se vede foarte limpede că educația va fi o prioritate. Trei întrebări. Mă bucur foarte mult că ați spus că ar fi necesar să se extindă categoriile defavorizate. Um, și aici prima întrebare. Um, cum uh, vor fi transferate exact mijloacele aici, de la o categorie la alta? Și apoi adaptarea populației în uh, țara oaspete, eh, țara gazdă. Și apoi uh, creșterea ponderii profesorilor în procesul de modernizare. Cum se va întâmpla asta? Și în al treilea rând, um, partea informală a procesului uh, de long life, lifelong learning, și uh, uh, procesul aferent Köszönöm szépen eh, a prezentációt. Mulțumesc eh, Mă bucur că au fost adoptate măsuri concrete pentru recunoașterea reciprocă a calificărilor universitare. Cred că acest lucru este un pas important înainte. Un alt aspect asupra căruia aș vrea să vă atrag atenția este faptul că în momentul de față Comisia consideră un obiectiv uh, educațional până în 2025 dobândirea de două limbi străine de către studenți. Acest lucru este important uh, pentru minorități în mod uh, deosebit și de fapt aceasta constituie baza uh, Uh, cooperării și coexistenței. Faptul că putem să vorbim uh, uh, și alte limbi străine, limba celorlalte etnii care trăiesc în țara respectivă. Cred că cum va avea loc extinderea la parteneriatul extic în acest sens, care este un instrument important în această privință a trebuit să aștept traducerea, mi se pare și corect așa. Colegul Sver este ultimul. <clears throat> Da mulțumesc uh, că mi-ați dat cuvântul, mulțumesc domnule comisar că ați venit în mijlocul nostru și mulțumesc pentru prezentarea făcută. Aveți cel mai bun portofoliu în comisie. N-aș vrea, să, n-aș vrea să vorbesc prea mult despre Erasmus+. Plus. Am uh, elaborat un raport despre studiile uh, în străinătate și uh, studii la distanță și am propus ca Comisia să ofere o platformă digitală pentru educație la dispoziția instituțiilor de învățământ. Este important pentru că resursele online sunt tot mai importante. Cred că în viitor aceste resurse digitale vor fi și mai importante decât resursele clasice, tradiționale. Așadar, cred că este important ca Comisia să aibă inițiativa în această privință și în felul acesta să se formeze o platformă digitală pusă la dispoziția uh, beneficiarilor săi în mod gratuit. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnule comisar. Aveți acum uh, prilejul să răspundeți la toate aceste întrebări uh, care sunt importante pentru noi. Aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. nu am niciun cuvânt final de spus în legătură cu Brexitul. Totul depinde de negocieri, pozițiile se mai schimbă. Nu știm unde ne vor duce negocierile. Până la sfârșitul acestor negocieri, Așa cum se spune în tratat, Regatul Unit are drepturi de pline în Uniunea Europeană, deci face parte din Erasmus+. Plus. Toată lumea poate să folosească aceste uh, posibilități de a studia în Regatul Unit uh, până când Regatul Unit uh, va ieși din Uniunea Europeană. Vom vedea care va fi finalul acestor negocieri. Cât despre uh, copyright, uh, drepturile de autor, este o uh, întrebare legitimă după ce uh, legislația va intra uh, în uh, vigoare. Din câte știu, există mai bine de o mie de amendamente în această privință, așa încât mai e o cale lungă de bătut. Uh, nu știu dacă legislația privind drepturile de autor va fi adoptată în acest mandat al Parlamentului European. Procesul este lent, foarte complicat, sunt multe interese, deci și multe amendamente. Certitudinea juridică uh, va Uh, veni ca și în alte situații atunci când un instrument juridic intră în vigoare va exista un sistem de sancțiuni uh, și în felul acesta se va asigura uh, certitudinea juridică în funcție de fiecare situație dar n-am ajuns încă acolo arta la nivelul de mase cum să o încurajăm facem tot ce putem în cadrul Europei uh, uh, creatoare. Europa însă este prea mare pentru a fi cea mai importantă formă de finanțare. Uh, ca și în cadrul activităților uh, Erasmus Plus, în esență este obligația comunităților locale, a comunităților regionale și naționale Sigur, uh, Uniunea Europeană poate să ofere finanțare și susținere, însă sau un cadru sau uh, o susținere financiară suplimentară. Însă, unde putem să ajutăm este să-i ajutăm pe artiști să meargă în străinătate, să finanțăm cooperarea transfrontalieră, să-i ajutăm să fie să se miște ușor. Uh, asta are o dimensiune uh, europeană, desigur. Întotdeauna uh, problema cu proiectele pe scară mică este faptul că Europa este prea mare pentru astfel de proiecte de mici dimensiuni. Deci finanțăm cooperare transfrontalieră, însă în esență cred că rolul finanțării activităților artistice la nivel de mase uh, este în primul rând responsabilitatea autorităților locale și regionale. Cu siguranță nu aș vrea să las impresia că patrimoniul cultural european exclude influențele și interacțiunile altor culturi. De pildă, Bosnia, comunitatea musulmană numai că este o, nu numai că este o comunitate importantă în uh, comunitatea internațională, dar este și una uh, uh, veche, de mai bine de 500 de ani. Cred că este evident pentru uh, bosnieci, cât uh, și pentru ceilalți, uh, că influența uh, bosniacilor trebuie uh, inclusă uh, în cultura uh, europeană. Sigur, putem să avem uh, interacțiuni, uh, uh, putem să influențăm uh, acest lucru, însă chiar aș dori uh, să ofer comunităților locale posibilitatea să uh, să-și promoveze în mod glorios sau mai puțin uh, glorios uh, patrimoniul cultural, să demonstreze cât de puternic este acesta și să se discute elementele materiale sau nemateriale ale acestui patrimoniu. Uh, dacă suntem furioși, uh, uh, noi am, am fost nemulțumiți și plin de mânie în legătură cu Brexit-ul, dar sigur până la urmă este decizia lor. Deci nu știu dacă tinerii sunt furioși sau nu pe hotărârea Marii Britanii de a ceea ce privește Brexitul. Da, asta e viața. cum să ajutăm, cum să sprijinim oamenii cu dizabilități în sport. Avem niște proiecte în cadrul Erasmus Plus pentru finanțarea cluburilor sportive și pentru cei cu dizabilități care vizează incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. Ieri seară am amânat trei premii. Unul dintre acestea a fost tocmai pentru integrarea persoanelor cu dizabilități, ajutându-i să aibă o, o viață mm, plină de semnificație și prin sport. Uh, avem 44 de uh, organizații care au semnat această platformă pentru sport și vă invităm să vă alăturați în semnarea acestei uh, uh, platforme. Corpul European de Solidaritate va avea un uh, buget separat, iar temeiul juridic este o bază solidă pentru uh, un uh, viitor uh, solid. Cred că mai mulți bani, uh, un temei juridic foarte bine definit sunt de dorit. Cum predăm valorile europene în educație? Sigur, valoarea educației este importantă, pregătim o comunicare în ceea ce privește valorile uh, în educație. Fiindcă vremurile dovedesc cât de importante sunt aceste valori. Dacă dorim o coeziune mai mare la nivelul societății europeană, dacă vrem să construim o comunitate europeană, trebuie să plecăm de la valorile uh, comune. Apoi, uh, inteligența artificială este o problemă spinoasă, pentru că uh, Lucrurile se schimbă în permanență, sunt inovații care uh, apar în fiecare zi și educația încearcă să țină pasul cu revoluția tehnologică, însă una dintre cele mai mari probleme o constituie rigiditatea sistemului de educație. De aceea vrem să mutăm accentul uh, din educație pe dobândirea unor uh, aptitudini, competențe uh, mai flexibile care să îi ajute pe tineri să se adapteze la schimbări și la inovări, inovații. Uh, grupurile defavorizate folosim Erasmus Plus, de aceea dorim uh, să obținem mai multe fonduri pentru bugetul Erasmus Plus, pentru că dorim să extindem domeniul de aplicare și să includem mai multe grupuri defavorizate. Sunt de acord cu dumneavoastră. Erasmus este un plan important pentru mobilitatea tinerilor în uh, Europa de Sud-Est, în uh, Europa uh, de Est. Lucrurile sunt mai dificile. O să avem în mai o, o întâlnire ministerială la Paris și va fi o ocazie foarte bună de a evalua situația. Anul European al Educației este limitat uh, deocamdată la țările europene, însă Erasmus uh, Plus, domeniul de aplicare, merge dincolo de uh, Uniunea Europeană. Vă mulțumesc foarte mult! Ja, vielen, vielen herzlich! Vă mulțumim mult, domnule comisar, pentru explicațiile cuprinzătoare pentru răspunsurile oferite. Cred că a fost uh, un schimb de opinii foarte util și multe dintre punctele discutate ne vor preocupa până la sfârșitul legislaturii noastre, și asta în mod permanent. Vom avea foarte multe discuții de purtat, mai ales uh, cu privire la Erasmus Plus, cât și despre programul Creative Europe, despre finanțarea programelor. Iar acum vreau să reamintesc solicitarea și rugămintea noastră de a se include propunerile um, privind programele viitoare cu cât mai repede posibil și a le discuta aici. Ar fi bine să se bată primii piloni, i-aș spune eu. Deci să avem uh, prime lecturi foarte repede, astfel încât Parlamentul să nu trebuiască să o ia de la început, pentru că trebuie îndeplinite anumite reguli. Știu că e foarte greu, pentru că comisarul Oettinger a, s-a pus de acord cu Parlamentul ca cifrele să fie înaintate abia în mai. Însă, și data trecută am negociat fără a avea cifrele până la final. E vorba și despre structura acestor programe, mai ales la Creative Europe. Întrebarea este Uh, uh, luăm cele două părți împreună sau separat și la Erasmus cum va fi structurată finanțarea, care este ponderea fondurilor și așa mai departe, care sunt obiectivele programului. Sunt lucruri despre care putem discuta fără a avea cifrele concrete la dispoziție. De aceea, încă o dată, rugămintea călduroasă către dumneavoastră să veniți cu discuția cât mai repede posibil. Chiar dacă nu există încă cifre privind CFM, astfel încât să putem să ne facem treaba în mod rezonabil în Comisia de Cultură. Și asta cu responsabilitate, tocmai pentru a lăsa o moștenire următorului Parlament, care să nu o ia din nou de la zero. Încă o dată mulțumim, domnule comisar, că ați fost aici alături de noi. Vă mulțumim pentru discuții și așteptăm cu nerăbdare următorul dialog constructiv, cum se spune, și colaborarea cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Thank you. In Milan and next week on the uh, Thank you. we wait a few minutes for some members. Uh... Așteptăm câteva minute pentru ca colegii să poată să apară. Am mai avut o sesiune uh, și mai devreme și îmi imaginez că unii au nevoie de o mică pauză pentru toaletă sau uh, cine știe, poate și pentru altceva. ich denke, wir sollten dann... Bun. Mă gândesc că am putea începe. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Timpul e limitat. Bun venit la cea de-a doua parte a reuniunii noastre. Sper că membrii comisiei care au ieșit se vor și întoarce. Cel puțin mi-au promis că se vor întoarce. După cum știți, președintele Tajani a propus cu sprijinul uh, conferinței președinților să se organizeze o săptămână africană aici la Parlament pentru a crește vizibilitatea Parlamentului European înainte de summitul UE Africa din 29 și 30 noiembrie de la Abidjan. Toate comisiile au fost invitate să participe la această săptămână africană um, incluzând în această săptămână în reuniunile fiecărei uh, comisii un uh, punct special pe ordinea de zi privind UE Africa sau relația între UE și Africa. De aceea ne-am uh, întâlnit astăzi la Comisia de Cultură um, pentru a avea un schimb de opinii cu privire la colaborarea dintre UE și Africa în zonele educație, cultură și participarea politică a tinerilor. Astăzi vom avea contribuții din partea Comisiei UNESCO, a Forumului Tinerilor European, Europeni și din uh, partea reprezentanților africani. Și înainte de a da cuvântul vorbitorilor, vreau să le spun bun venit oaspeților noștri, odată delegației Parlamentului Panafrican, care vizitează Parlamentul European această săptămână și delegația adunării parlamentare din Nigeria. Mă bucur foarte mult că vă aflați astăzi aici și sper că dezbaterea noastră va fi utilă pentru munca dumneavoastră pe viitor. Începem cu un schimb de opinii și cu o prezentare a comisiei. Doamna Morel uh, conduce DG EAC pentru cooperare internațională și ne va oferi o vedere de ansamblu cu privire la impulsurile noi pentru parteneriatul UE-Africa, mai ales uh, în zona educației. Doamna Morel, aveți cuvântul timp de 10 minute. Iar apoi uh, i-aș invita pe ceilalți participanți să vină unul câte unul la prezidiu. Dar mai întâi de toate, doamna Morel, aveți uh, cuvântul pentru prezentarea dumneavoastră și ne bucurăm că vă aflați astăzi aici. Mulțumesc pentru prilejul acordat de a explica ceea ce face Comisia în uh, zona educației, mai ales în zona tineretului, în relația cu Africa. Cooperarea nu este nouă, am colaborat cu Africa de decenii bune și ne-am concentrat în special asupra rolului Africii în programul Erasmus, deci vorbesc și despre uh, învățământul superior, dar vreau să vă spun ce se întâmplă și în învățământul primar, secundar, uh, în uh, colaborarea cu Africa pentru a vă reaminti acum care sunt prioritățile noastre în parteneriatul cu Africa. Toate aceste domenii pe care le vedeți sunt strâns legate între ele. Sigur că UE vrea să investească în întărirea sistemelor de guvernanță, să prevină conflictele, să rezolve crizele, să prevină crizele, să lucreze la dezvoltarea durabilă, migrarea, mobilitatea, iarăși lucruri, sunt lucruri importante și e important să existe oameni bine pregătiți și educați. Sunt multe obiective ale Uniunii Europene în parteneriatul cu Africa care sunt strâns legate între ele. Uniunea Europeană este cel mai mare donator uh, în domeniul educației în Africa, Sprijinul este oferit uh, în principal uh, prin bani, contribuții la buget. Prezent 29 dintre țările africane și-au stabilit uh, educația ca fiind prioritatea cea mai importantă când vine vorba de sprijinul primit de la UE. Uniunea Europeană a investit sau intenționează să investească aproape un milion și un miliard și 340 de mii de milioane până în 2020 pentru a susține învățământul primar și secundar, mai ales în rândul categoriilor uh, vulnerabile, persoane cu dizabilități, accesul uh, fetelor la educație trebuie asigurat, accesul persoanelor sărace, pentru că majoritatea uh, fetelor nu ajung uh, la sfârșitul ciclului gimnazial și când fac asta aptitudinile nu sunt satisfăcătoare. În plus, Uniunea Europeană va contribui la mai multe inițiative prin sprijin financiar, de exemplu într-un paralel cu Banca Mondială și alte inițiative care, de exemplu, uh, se ocupă de persoane strămutate și persoane și migranți. Apoi, voi vorbi despre Erasmus Plus pentru că Africa de la începutul perioadei de planificare este un parteneriat important în acest program. Vreau să vă spun ce facem noi în învățământul superior uh, în contextul Erasmus Plus. Avem mai multe tipuri de implicare, uh, de sprijin uh, oferit universităților. Credem că este important ca universitățile din Africa să fie parte uh, a unei rețele academice internaționale, unei rețele de cercetare, care uh, și e important să nu rămână continentul în afara acestei rețele. E important ca aceste universități să participe și există și un interes puternic din partea lor, nu numai în Africa, cât și în Europa. Ea exista o colaborare cu statele africane. Deocamdată, ideea este să îmbunătățim educația se îmbunătățească și atractivitatea universităților africane, dezvoltându-se programe educaționale de o calitate mai mare și care răspund și la nevoile pieței muncii. Deci trebuie să conectăm universitățile la piața muncii. Uh, mobilitatea Erasmus uh, a fost deschisă în 2014 și pentru Africa și din 2015 uh, am putut finanța aproape 10.000 de mobilități prin uh, burse oferite studenților africani, dar și profesorilor africani care au fost invitați să vină în Europa, dar și în sens invers profesorii noștri și doctoranzii noștri au mers în Africa. Deci sunt aproape 10.000 de astfel de cazuri și sperăm să dublăm cifra până la sfârșitul cadrului actual. În plus, uh, la Erasmus Plus, care există această perspectivă a mobilității între Africa și Europa, există uh, uh, UE Intra-Africa Mobility Program, un program de mobilitate între UE și Africa, care sprijină mobilitatea în interiorul continentului. Important să existe rețele importante cu Europa, dar e important și uh, ca țările europene să colaboreze între ele. Deci prin acest Intra-Africa Mobility Program uh, sprijinim uh, mobilitatea internă. Aproape 200 de cadre academice au fost sprijinite în cadrul acestui program și 800 de studenți, peste 800 de studenți. Există burse pentru studenți foarte talentați și în plus la Erasmus Plus se oferă finanțare și pentru proiecte de care cresc capacitățile, care permit universităților din Africa să dezvolte parteneriate puternice cu partenerii europeni. În plus, eh, dincolo de cooperarea eh, amintită, mai există și altă dimensiune a Erasmus Plus, care permite tinerilor să se implice în proiectele de clădirea capacităților și în proiectele de mobilitate. Nu numai tineri, dar și organizațiile de tineri. De asemenea, lucrăm la proiecte de adaptare, cum ne spunem noi, care duc la o armonizare a sistemelor africane de învățământ și o racordare la sistemele europene, se încearcă aici, Poate un sistem de credite comun ar uh, putea fi obținut în Africa, care ar permite o recunoaștere reciprocă a diplomelor cu Europa. În continuare avem uh, această problemă a lipsei de comparabilitate între diferitele titluri academice. Deci lucrăm uh, deocamdată la acest aspect prin proiectul nostru și Uh, de asemenea, asigurarea calității sistemului de învățământ uh, e armonizată acum. Se dorește o creștere a calității procesului educațional și a învățământului. Aș vrea să spun câteva cuvinte despre un uh, acțiunea Marie Curie nu suntem foarte implicați aici, dar de la începutul perioadei am, nu am putut să finanțăm decât 500 de cercetători, un program de cercetare. Vedem că există foarte mult interes și disponibilitate din partea instituțiilor de cercetare care vor să-și aprofundeze cooperarea, tocmai pentru a crește mobilitatea cercetătorilor. Și asta și în relația cu Africa. Apoi, uh, în ceea ce privește comunicarea, privind eh, eh, colaborarea extinsă cu Africa, există eh, mai mulți piloni reprezentativi. Se va discuta asta și săptămâna viitoare. În primul rând, un program de emancipare a tineretului, cum îi spunem noi, care va fi un fel de extensie a Erasmus Plus, o inițiativă care își propune să sprijine organizațiile a firul ierbii din Africa, să le îmbunătățească capacitățile, proiectele de mobilitate și guvernanța. Alt uh, pilon principal uh, este un proiect pilot pentru uh, mobilitatea în formarea profesională și instruire. Deocamdată mobilitatea era restrânsă doar la învățământul superior, acum vrem să mergem și la pregătirea profesională și apoi, trei, vrem să întărim capitolul european al uh, programului Erasmus Plus pentru studenți și asocierea uh, foștilor absolvenți, asociația foștilor absolvenți. Colaborarea poate continua și atunci când studenții și cercetătorii vor să se întoarcă în Africa, foștii bursieri și astfel se întărește colaborarea cu Africa. Am organizat mai multe evenimente care vor duce la summit, uh, de exemplu dialogul structurat cu foștii absolvenți, foștii bursieri, alumnii, și aceștia vor fi invitați să vorbească cu, și cu șefii de state săptămâna viitoare, uh, tocmai pentru a se armoniza sistemele educaționale și nu numai în relația cu Uniunea Europeană, cu Europa, ci și în Africa. E bine ca ei să fie mobili în interiorul Africii. Vă putem spune ce am reușit în Europa în ceea ce privește mobilitatea lucrătorilor, studenților și cercetătorilor. Am colegi de la DigiDefco, nu știu dacă sunt aici, care um, urmau să spună, un coleg care urma să spună ceva, dar uh, vă spun eu, Ehm, Comisia Europeană a lansat o serie de proiecte în eh, zona culturală, pentru că noi credem că industriile creative pot avea un impact puternic asupra creării de locuri de muncă în Africa pentru tineri. De asemenea, cultura și in, cultura eh, are foarte multe Femei cu un rol important, dar nu numai femei, ci și tineri. De aceea Uniunea Europeană finanțează și aceste proiecte pe care vrea să le continue. Vreau să plasez accentul pe un proiect Culture and uh, Creativity, un uh, proiect care se ocupă exact de acest domeniu. Cam aici am vrea să îmi închei uh, intervenția, dar Uh, vă voi sta cu plăcere la dispoziție pentru întrebări ceva mai târziu. Mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, äh, Frau Morel. Mulțumim, doamna Morel. Mă bucur să o invit acum pe doamna Amongin. este deputată din Uganda și deputată a Parlamentului Panafrican, deci practic a echivalentului nostru african. Doamna Amonghin va vorbi despre participarea tinerilor la viața politică din țara domniei sale și cred că și pentru noi este un subiect captivant. E bine să aflăm, aflăm astfel de informații din prima mână. Doamna Amonghin, aveți cuvântul timp de 10 minute. Vă mulțumesc că ați venit. Okay, good morning and Madam Chair and the panel. Mulțumesc, Domnul președinte, bună dimineața tuturor, bună dimineața și experților aflați aici alături de mine. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Subiectul meu este foarte simplu și eu sper că voi putea folosi bine cele 10 minute care mi-au fost alocate. Mă numesc Jacqueline Amoghin și sunt membru a Parlamentului din Uganda și reprezint și uh, Uganda în uh, Parlamentul Panafrican. Prezidez Comisia pentru Agricultură, Resurse Naturale și Mediu. Cam atât despre mine, însă Experiența mea în Parlament uh, și mai ales în politică presupune că am ajuns membru Parlamentului în 24 de ani, imediat după ce am terminat uh, facultatea. Asta mi-a dat multă experiență în ceea ce privește rolul legislativ. Însă asta nu este suficient. În ceea ce privește participarea tinerilor la uh, politică în Uganda și pe continentul african în ansamblu său, uh, aș spune că uh, nu am avut un rol critic de jucat uh, uh, în a duce agenda noastră mai departe. În Uganda uh, se s-au pus la punct anumite politici pentru a ne asigura că uh, luăm în calcul grupurile uh, vulnerabile. Pentru că în Africa suntem obișnuiți să ne uităm la cei vulnerabili și prin vulnerabilitate mă refer la cei care nu au capacitatea să dețină bunuri sau uh, active. Ori asta include și pe tineri, pe femei, pe cei cu dizabilități și pe cei în vârstă. la început, când încă eram studentă, am avut un rol critic de jucat în cadrul Organismului pentru Tineret al Uniunii Africane și am contribuit la redactarea Cartei pentru Tineri uh, Africani. Acesta este un document care reglementează participarea tinerilor uh, la diverse activități în statele lor. Iar uh, din cele 54 de state de pe continent, uh, cel puțin 38 au ratificat această cartă și o uh, pun în aplicare. Or, această carte a tinerilor sublinează toate activitățile care uh, Uh, vizează tineretul pe continent, inclusiv uh, participarea politică, incluzând și influențarea uh, membrilor parlamentelor din alte state și așa mai departe. Și pot să vă dau exemplu Ugandei, pentru că Uganda a fost un model al implicării tinerilor în politică a fost o politică a ușilor deschise, prin care oricine, în baza Constituției și în baza modificării Constituției din Uganda, deci oricine peste 18 ani poate să concureze pentru un post în politică. Acesta este motivul pentru care eu am fost uh, unul dintre cei mai tineri uh, legiuitori din această țară, proaspăt ieșită din universitate. Însă sistemele noastre sunt uh, foarte deschise mai ales pentru că toate grupurile pot să aibă acces. Putem vorbi de nivelul uh, politic, regional, uh, uh, național și internațional. Și de aceea în Uganda, chiar și când în Parlamentul Panafrican există oameni în vârstă care se alătură acestei instituții, totuși eu la 24 de ani am reușit să fiu aleasă de Parlamentul ugandez, să reprezint acolo Uganda, în ciuda vârstei mele. Deci noi, ca, tinerii, ca tineri, credem că uh, nimic nu se poate face pentru noi în afară, uh, fără să ne includă și pe noi în acest uh, proces. Deci, ceea ce ne afectează pe noi, pe dumneavoastră, pe cei vârstnici, ne afectează pe toți. Există și comunități economice regionale în această țară, iar eu uh, vin din comunitatea est-africană. Uh, în comunitatea est-africană există o carte a tinerilor din uh, această zonă a Africii care spune clar că tinerii după 18 ani pot fi integrați în diverse programe guvernamentale, inclusiv în politică. În ceea ce vește Carta Drepturilor Tinerilor africani, est-africani. Ei bine, există cadre uh, Uh, de reglementare. Statele SADAC de asemenea au uh, cadrele lor de funcționare și reglementează cu toatele participarea tinerilor uh, în politică. Eu cred că dacă tinerii participă la procesul politic, procesul beneficiază de pe urma energiei și pasiunii acestor tineri, iar tinerii devin foarte informați. Însă aici intervin diverse uh, procese. Noi informăm pe oameni de faptul că uh, să fii politician înseamnă doar să fii uh, ales și uh, să vorbești în fața unor adunări cum fac uh, eu astăzi. Și asta înseamnă să participi zi de zi la redactarea programelor guvernamentale, înseamnă să influențezi guvernele, înseamnă să creezi consens. Iar în acest uh, context, tineretul african și tineretul Ugandei uh, poate avea un rol important de jucat pentru influențarea procesului politic a statelor membre, cum a spus și doamna Morela, sunt niște programe care sunt dedicate tinerilor și există parteneriate între Uniunea Europeană și Africa. Aceste programe sunt suficient de inteligente pentru a implica tinerii mai mult și pentru uh, a-i informa astfel încât să poată lua niște decizii informate în ceea ce privește influențarea dimensiunilor politice ale statelor membre care îi uh, interesează. Pot să spun că în Uganda mm, uh, sunt în Parlament de 8 ani și am reușit să influențez anumite direcții politice în ceea ce privește programele dedicate tinerilor. Noi ne aveam tineri care să reprezinte diverse uh, zone, însă acum în Uganda avem tineri care au fost aleși în Parlament și au propriul lor loc acolo. Mai de mult, ei nu erau în postura să poată concura uh, pentru astfel de post, dar lucrurile s-au schimbat uh, între timp. S-au creat, de asemenea, și anumite canale speciale pentru ca tinerii să poată participa în Parlament, odată ce au fost aleși uh, chiar de tineri. Există consilii locale care sunt direct alese de către tineri, unde tinerii au un loc în bucătărie, ca bucătar, poți să hotărăști uh, ce mănânci, dar atunci uh, când uh, ești în sala de mese, orice ți se poate servi, pentru că nu ai control. Deci ne dorim mai mulți tineri la bucătărie, pentru că atunci putem influența lucrurile. Acum Uniunea Africană vorbește de agenda de după 2030. Asta îi va influența pe uh, tineri. Părinții mei, bunicii mei uh, au uh, murit. Tatăl meu a murit chiar când aveam trei ani. Prin urmare, dacă e să trăiesc uh, mai mult, uh, eu voi fi beneficiar acestor politici. Uh, copiii mei, uh, la fel. Deci includerea tinerilor, participarea lor la toate activitățile care țin de guvernanță, inclusiv participarea politică, reprezintă un instrument cheie pentru uh, alinarea, alinierea pozițiilor oricărei țări și oricărui continent. La Abidjan uh, am discutat despre parteneriatul uh, dintre Uniunea Europeană și Africa. Însă trebuie să se înțeleagă faptul că uh, toate programele pe care le gândim trebuie să ia în calcul tineri, pentru că ei reprezintă marele atu al Africii. Uganda a pus la punct deja niște politici despre care eu am vorbit deja, însă vreau să vă spun că în ceea ce privește programarea sectorială, uh, Uh, pentru Abidjan, dacă reușim să rezolvăm chestiuni precum schimbarea climatică, atunci uh, indirect uh, implicăm pe tineri în politică, pentru că nu va mai exista migrație. Dacă rezolvăm problema schimbării climatice, oamenii afectați de climă nu vor mai migra. Tinerii nu se vor mai muta dintr-o parte în alta. Chiar dacă migrația ne afectează pe toți, trebuie să vă spun că 70% dintre ugandezi sunt uh, tineri, sub 45 de ani. Deci, uh, chestiune negative, economice, politice, sociale afectează în principal tinerii pe acest continent. Deci, de aceea cred uh, că schimbarea climatică trebuie să fie un imperativ. sunt tineri care nu ajung nici măcar la școală. Eu conduc o fundație pentru educație în Uganda și prin această fundație vreau să mă asigur că uh, fetele, să zicem, nu mai uh, abandonează școala. Uh, în Africa este Uh, ceva firesc uh, ca fetele să se mărite de vreme, iar băieții familiei să continue să meargă la școală și nimănui nu-i se pare ceva în regulă ca acest obicei. Dar noi spunem nu, cu toții avem uh, drepturi, drepturi egale cu care ne naștem. Și dacă este vorba despre educație, educația trebuie să fie pentru toată lumea. Așa reușim noi să susținem femeile. Dacă e vorba de sănătate, sănătatea trebuie să fie pentru toată lumea. Și aici mă refer și la sănătatea reproductivă, pentru că tinerele sunt mult mai Uh, mai afectate decât uh, băieții de uh, aceste probleme. Dacă vorbim la, despre participarea tinerilor, trebuie să fie abordat într-o manieră holistică și pe plan orizontal. Prin aceste comentarii aș dori să vă mulțumesc că m-ați ascultat și fiindcă n-am avut mult timp la dispoziție, aș aprecia un schimb de opinii franc cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Mulțumim. Și acum următorul sau ultimul vorbitor din prima rundă. Mă bucur că pot spune bun venit domnului Munioro, este coordonator de programe de la Asociația Națională a Organizațiilor pentru Tineret. Domnia sa ne va vorbi despre concluziile celui de-al patrulea summit al tineretului Africa-Europa. Aveți cuvântul uh, timp de 10 minute. Uh, thank you. Mulțumesc. Bună dimineața tuturor. O să încep prin a spune că contextul internațional al relațiilor UE-Africa uh, evoluează în permanență, ceea ce înseamnă noi provocări și oportunități. De la primul summit istoric Africa-Uniunea Europeană în Cairo în 2000, atunci când uh, cadrul de parteneriat Africa-UE a fost uh, creionat, au avut loc schimbări semnificative pe ambele continente un jalon în definirea parteneriatului a fost instituționalizarea cooperării Africa-Europa uh, în rândul tinerilor în ceea ce privește procesele instituționale din Uniunea Africană și Uniunea Europeană prin summitul tineretului Africa-Europa care a avut loc pentru prima oară în 2007, astfel încât uh, participarea tinerilor în acest particip, uh, parteneriat a fost încurajată. Sunt uh, mai bine de 1,8 miliarde de tineri, ceea ce creează un potențial uh, nemai văzut pentru progres economic și social. În mod paradoxal, mulți dintre acești tineri își văd uh, potențialul împiedicat de, povert- de sărăcie extremă, șomaj, acces limitat la resurse, intoleranță, excludere, lipsă de participare în procesul decizional, tinerii din Africa și din Europa se confruntă cu aceste realități. Totuși, investiții adecvate în educația și oportunitatea lor, în uh, ideile lor, în idealurile lor, uh, are potențialul de a transforma viitorul acestui partenerit. Pe acest, uh, uh, în acest uh, context a avut loc summitul, cel de-al patrulea summit Africa-Europa, pe tema investiția în tineri este o cerință pentru construirea unui viitor durabil. A oferit o platformă unică de eh, dialog eh, și a reunit 120 de tineri, organizații de tineret din Africa și Uniunea Europeană. Investiția în tineret eh, este o cerință pentru, un, pentru construirea unui viitor durabil e nevoie de susținere și de progrese în educație, dezvoltarea competențelor, mobilitate și accesul la piese, participarea tinerilor și accesul lor la drepturi. Investiția în tineret înseamnă mediul propice pentru tineri, astfel încât aceștia să ajungă la potențialul uh, real și să aibă un impact pozitiv în societățile noastre. Uh, Guvernele și instituțiile trebuie să-și sporească investițiile, uh, inclusiv uh, pentru construirea unei punți între stat și tineri. Uh, această diviziune continuă să crească între cele două continente, mai ales în Africa, acolo unde tinerii sunt în general marginalizați acest uh, summit uh, a demonstrat că tinerii de pe cele două continente pot să lucreze împreună, să încerce să găsească soluții la probleme importante pentru tineret pe ambele uh, continente um, aceste dorințe au fost uh, ilustrate de declarația uh, tineretului, care este structurată pe șase zone tematice, educație și competență, pace și securitate, guvernanță și incluziune, mediu și uh, schimbări climatice, crearea de locuri de muncă, uh, cultură și arte. Uh, cei 36 de tineri care și-au uh, prezentat agenda șefilor de stat reuniți la, Albi, la Abidjan. În declarație, reprezentanții tineretului cer Uniunii Africane și șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană să lucreze împreună pentru a susține progresele în educație, dezvoltarea competențelor, mobilitate, accesul la piețe, participarea tinerilor și accesul tinerilor la uh, drepturile lor. Uh, Recomandările subliniază necesitatea de a oferi mediul uh, propice pentru ca tinerii să-și valorifice pe deplin potențialul și să aibă un impact asupra societăților. Organizațiile tineretului african joacă un rol important și au jucat un rol important în acest uh, summit. În ceea ce privește educația și competențele, africanii și europenii uh, au cerut o recunoaștere a competențelor prin educația informală și prin acces universal la o educație de calitate. Acest lucru a fost uh, subliniat și de alți colegi. Uh, delegații tinerilor au cerut pentru un mediu de afacere mai bun, pentru programe care să asigure accesul mm, sustenabil la finanțare și cap- uh, construirea capacităților. Declarația este menită să dea tinerilor posibilitatea de a participa în guvernanța democratice, democratică prin uh, adaptarea uh, vârstei uh, eligibile pentru participarea la alegeri. În ceea ce privește pacea și securitatea, tinerii uh, au îndemnat guvernele să abordeze rasismul și discriminarea și să includă pe tinerii imigranți uh, din diaspora în uh, prevenirea conflictelor. Ideile tinerilor uh, au îndemnat uh, și pentru uh, crearea de stimulente în vederea unor economii uh, prietenoase cu uh, mediul. Uh, în ceea ce privește cultura și arta, au fost uh, prezentate planuri pentru susținerea și promovarea artelor novatoare și a producțiilor culturale. Acest lucru este menit să susțină tinerii din uh, industriile creative prin structuri locale, investiție în formare, leadership, gestionare, producție și promovarea culturii pentru tineri. Cultura poate să transforme societăți întregi, să consolideze comunitățile locale și să formeze un sens de identitate și de apartenență pentru persoanele de toate vârstele. Ca un vector pentru dezvoltarea tinerilor și angajarea civică, cultura poate să fie să aibă un rol esențial în promovarea uh, dezvoltării sociale și economice. Tineretul poate să fie o punte între culturi și uh, pot să fie uh, agenți cheie în promovarea păcii și înțelegerii interculturale. Investiția în resursele culturale, inclusiv uh, patrimoniul material și imaterial, uh, economiile creative, uh, deschiderea de oportunități uh, pentru tineri și coeziunea socială. Promovarea uh, creativității în rândul tinerilor, valorificarea potențialelor, potențialului lor uh, trebuie să constituie o prioritate. ca una dintre uh, puținele resursele, uh, resurse naturale inepuizabile, creativitatea este o sursă uh, în promovarea dezvoltării socioeconomice pentru persoanele de toate vârstele. Uh, primăvara uh, arabă uh, a adus cu sine niște învățăminte importante. S-a demonstrat că creativitatea tinerilor, tinerilor poate să transforme lumea și întreprinderile, poate din această perspectivă tinerii de astăzi sunt uh, esențial pentru transformarea globală. Spiritul întreprinzător definește uh, așteptările acestei epoci. Există o generație întreagă de tineri întreprinzători uh, care uh, încearcă să participe la uh, rezolvarea problemelor esențiale ale lumii în care trăim. Rolul Parlamentului European uh, este esențial în promovarea uh, acestor obiective uh, cu atât mai mult cu cât uh, Carta Europeană a Tinerilor creează un spațiu pentru acțiunea tinerilor. Există necesitatea de a Um, spori voința politică uh, pentru crearea unor uh, acorduri de parteneriat economic care să definească uh, comerțul între continente în care tinerii desigur joacă un rol important. Avem ambiții mari și trebuie să continuăm să lucrăm împreună în beneficiul oamenilor, în special al tinerilor nu putem uh, realiza progrese Uh, în izolare. În încheiere, dați-mi voie să citesc dintr-o declarație a secretarului general ONU Ban Ki-moon, care a spus că astăzi, mai mult ca oricând, realitățile celor 1,8 miliarde de tineri și adolescenți reprezintă uh, un motor dinamic, informat și uh, interconectat uh, pentru schimbare. Integrarea nevoilor lor, a drepturilor lor, este o cheie a succesului. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank an alle unsere... Mulțumim călduros celor trei vorbitori. Avem acum 10 minute la dispoziție pentru întrebări, iar ulterior uh, pentru răspunsuri și începem cu Zabine Ferhain. Mai întâi de toate vreau să vă mulțumesc pentru cuvântul introductiv și pentru prezentări. Am mai multe întrebări. Mai întâi, cum uh, stau lucrurile în cazul accesului la educație pentru persoanele tinere defavorizate în zone rurale, de pildă? Și cum uh, este acest proces cultural, educațional, structurat în uh, întregul continent, mai ales acolo unde lipsește educația. Pentru mine este important de asemenea ca tinerii să aibă calificări și educație pentru a-și putea duce mai departe șansele pe care le au și totodată pentru a participa la politică. Pentru că ambele laturi, cred, sunt importante. Sunt uh, tineri care ar putea profita de acest prilej de a participa la politică, dar au nevoie și de un context cultural și educațional. Deci întrebarea fundamentală pentru mine este dacă fiecare copil are posibilitatea să meargă la școală, să beneficieze de educație, să-și exploateze talentul. Cum, care este situația în prezent? Mulțumesc și acum Silvia Costa. Mulțumesc. Astăzi ne-ați arătat această latură pozitivă pentru tinerii din Africa, pentru femei și fete. Asta poate aduce schimbarea. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentare, mai ales doamnei Morel, pentru introducere care a fost atât de clară și limpede. Sigur că au fost și întrebări, lucruri pe care trebuie să le examinăm împreună cu dumneavoastră. Știm că foarte multe țări africane uh, au prioritizat educația în 29 de state, dar mai există probleme în ceea ce privește decalajele dintre tineri și fete, mai ales uh, când vine vorba de accesul la învățământul secundar. Uh, și uh, accesul la piața muncii. Mai sunt probleme care trebuie uh, lămurite, mai sunt programe apreciate, sigur, Erasmus, Erasmus Mundus, mm, sunt uh, programe pe care Parlamentul a sprijinit uh, foarte puternic, chiar dacă nu se participă cum trebuie și cele trei priorități amintite. Și aș vrea să știu cum vedeți dumneavoastră lucrurile, cât de bună e cooperarea în domeniul cultural. Uh, și aici, în domeniul cultural, mai vreau să spun un lucru. Amintiți și domnul Muniuro această strategie pentru relațiile culturale internaționale, unde sunt trei piloni pentru UE, un program nou, pe de o parte, care sper eu uh, va fi pus în aplicare în 2018 pentru mobilitatea internațională a creatorilor de cultură, tineri, un lucru care uh, va fi discutat și la summitul de la Abidjan. Dar mai avem nevoie de amănunte pentru asta. Și ultimul punct, tinerii care astăzi, într-adevăr, intră în procesul politic sau ar trebui să fie incluși mai mult în procesul politic. Cum stau lucrurile aici? Există diferite categorii de vârstă, există limite de vârstă pentru a intra în politică. Cum încercați să îmbunătățiți această participare politică pentru întreaga societate și cum o sprijiniți în rândul tinerilor. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Bogdan Vintar. Două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În calitate de uh, membru al comisiilor cult, pentru cultură și agri și uh, aici vreau să mă refer la noua politică de dezvoltare. Eh, clar că tineretul este pe primul loc și accesul la educație este un element esențial, nu numai din punctul de vedere eh, amintit, faptul că tinerii sub 25%, 60% dintre ei nu aveau acces, dar în 2030 vom avea 370 de milioane sau 250 de milioane care pot intra pe piață. pe piața muncii. Deci e clar că e problema de aptitudine aici, de integrare pe piața muncii și aici trebuie să investim în educație. Vreau să vă atrag atenția asupra unui fapt. Vorbim despre situația tinerilor din Africa, în fiecare țară, dar trebuie să vorbim și despre migrația internă. Există tineri care rămân în taberele de refugiați, an la rând, din cauza să 4, 4%, 6% au dobândit acces la educație datorită măsurilor luate de comisarul Stelianidis. un lucru sau o întrebare. Inițiativa de la Abidjan, Uniunea Africană are, a propus acea vol- cupa voluntarilor. Sunt tot felul de măsuri, vorbim și despre mobilitate. Eu cred că e o soluție foarte bună. Nu este o întrebare, de fapt e o constatare Vorbim și despre obiectivele de dezvoltare ale Națiunilor Unite. Al cincilea obiectiv se referă și la egalitatea de gen, al șaselea se referă la principii juridice solide. Și aici întrebarea mea, cum sunt respectate drepturile fetelor și femeilor în Africa? De exemplu, în ceea ce privește uh, căsniciile forțate și alte lucruri, cum ar, cum ar fi accesul lor la uh, procesul economic. Vă mulțumesc, domn Mihaela Schäuber. mulțumesc pentru prezentări. Cred că suntem cu toții de acord că investițiile în tineri înseamnă investiții în viitor. Deci, Investiția în tinerii din Africa este foarte importantă pentru noi în Uniunea Europeană. Am o întrebare pentru doamna Morel. Eu cred că pacea este o condiție, o precondiție pentru toate celelalte priorități. Fără tineri buni și educați și bine pregătiți, nu este posibil să se construiască alte priorități, așa cum spuneți. Care este bugetul acordat acestei priorități? Deci nu știu dacă aveți aceste informații, care este ponderea în uh, bugetul total. Și o întrebare pentru doamna Amongin. Vă mulțumesc pentru prezentare. Aveți o experiență foarte bogată la nivel politic. Aveți cumva recomandări speciale pentru îmbunătățirea cooperării și pentru susținerea tinerilor din Africa? Și uh, o întrebare pentru domnul Munioro pentru că colaborați cu organizațiile pentru tineret. Care este partenerul principal al dumneavoastră, dacă există așa ceva? Aveți experiență cu scouts, cu căutătorii de talente. Mulțumesc! Mulțumesc! Joy Ward, două minute. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prilejul acordat. Am fost și la discuția privind migrația de ieri. Uh, Jacqueline, sunteți o inspirație pentru noi. Este minunat să vă avem aici, este un privilegiu. Cred că aveți multe de lucruri pe care le putem învăța în Europa. Foarte mulți tineri își iau democrația, și au libertatea și drepturile ca pe un uh, drept uh, uh, deja oferit din capul locului, dar noi am eșuat când am încercat să le oferim o educație cuprinzătoare în ceea ce privește simțul civic și cetățenia. Deci sunteți un exemplu foarte bun în acest sens. Întrebarea mea se referă la rolul uh, societății civile și a, a organizațiilor pentru drepturile omului. Care este situația la fața locului? Organizațiile care trebuie să întărească societatea civilă sau organizațiile care încearcă să promoveze și să dezvolte drepturile omului. Am uh, fost într-o misiune de uh, observare a alegerilor în Kenya ce s-a întâmplat acolo? Era o țară stabilă, dar acum uh, sunt foarte multe acte de violentă pe care le, violență pe care le observăm. Poate că violența exista și în trecut, dar era ascunsă de jurnaliști, de ochii jurnaliștilor. Cred totodată, fiind și practician, că artele, cultura, sportul sunt instrumente bune pentru a combate violența, pentru a combate um, războaiele și pentru a facilita pacea. Dacă am avea o participare mai activă la cultură, la arte, la sport, a tinerilor, împreună cu alți actori interesați, poate că am putea opri conflictele. M-ar interesa să aflu care sunt vederi, viziunile noastre în acest sens. Mulțumesc. Domnul Nicov. Бях uh, с Am uh, ascultat prezentările dumneavoastră, am vorbit uh, Eh, ieri și despre tineri și despre ce se întâmplă cu ei în uh, conflicte. Ieri o tânără a spus că politica pentru tineret nu trebuie să fie o politică în sine. Eh, tinerii nu sunt doar o resursă pentru viitor, nu sunt doar uh, persoane care trebuie să fie educate. Tinerii, tinerețea reprezintă o posibilitate de a păstra pacea, de a crea bunuri, de a face cercetări științifice și tinerii de astăzi au o viziune diferită asupra lunii mai de mult 100 de kilometri era o distanță de netrecut. Acum uh, putem face 100 de kilometri uh, în foarte scurt timp. Cooperarea între Uniunea Europeană și Africa trebuie să se bazeze pe alți parametri. Resursele trebuie să fie bine țintite, finanțele nu mai trebuie să fie încredințate guvernelor din Africa, ci ar trebui uh, îndreptate înspre asociații, înspre grupuri care să permită crearea unor uh, startup-uri și care să permită realizarea unor proiecte precise. Așadar, resursele nu mai trebuie alocate guvernelor, ci trebuie orientate spre punerea în aplicare a unor inițiative comune care să permită dezvoltarea Africii. Un tânăr uh, sudanez care lucra în Bulgaria a creat o societate de producție uh, pentru produse care sunt um, exportate în Africa. Sunt multe modele care pot fi urmate. Mulțumesc, îmi cer scuze, trebuie să fiu foarte severă când vine vorba de timp, pentru că deja am depășit timpul prevăzut. De aceea celor trei experți le revine acum dificila sarcină de a răspunde la toate observațiile sau întrebările în trei minute sau în două minute, deci nu trebuie să răspundeți chiar la toate, fiecare vorbitor are două minute la dispoziție. Aș propune să începem în sens invers. Începem cu domnul Munioro acum. Domnul Munioro, aveți două minute. All right, thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Pot uh, începe referindu-mă la ultimul uh, subiect amintit și anume participarea tinerilor la dezvoltarea statelor. Aceasta este una dintre recomandările cheie din Declarația pentru Tineri. Tinerii sunt cei care susțin rezoluția 2050 pentru pace și securitate, iar eu cred că acesta este un aspect uh, cheie pentru cum putem merge uh, înainte și cum putem bunătăți participarea tinerilor la chestiunile care interesează. Apoi, în ceea ce privește activitățile pe care le derulăm și o parte dintre partenerii noștri, e bine, avem Uniunea Europeană care are un birou local în Zimbabwe, apoi mai există și Comisia Europeană cu care discutăm chestiuni care țin de eficiența dezvoltării, um, pacea și trustul uh, pentru Africa de Sud care presupune implicarea tinerilor în uh, programe regionale ale SADAC. Am existat o chestiune amintită în legătură cu implicarea tinerilor în politică. Țara din care vin eu poate este un exemplu. Tinerii reprezintă 67,7% din populație și putem vedea că pe ansamblu, tinerii sunt apatici, sunt frustrați, își dau seama că implicarea civilă și participarea la viața publică uh, nu e interesantă. Aceasta este imaginea care uh, descrie întreg continentul. Tinerii nu se implică în aspecte care țin de chestiuni specifice. Și pot să spun că ultimul aspect pe care voi aminti se va lega de accesul tinerilor la educație, mai ales a celor care se află în uh, zonele rurale. În regiunea Sadac, uh, la nivelul educației primare, avem mai multe fete. Dar pe măsură ce trecem de la școala primară spre gimnaziu și spre liceu sau universitate, uh, vedem că tot mai multe fete renunță la școală și că până la urmă apare o discrepanță majoră între femei și bărbați în ceea ce privește educația, din cauza unor probleme structurale. Mulțumesc. Frau Amonghin, bitte, 2 minute. Doamna Moghin, vă rog, uh, două minute. Mulțumesc mai întâi. Uh, vreau să vă mulțumesc pentru contribuțiile la această discuție. Aș uh, începe prin a vorbi despre accesul la educație și despre chestiunea genului. Pot să spun că majoritatea statelor, egalitatea de gen este rămasă în urmă, patriarhatul încă mai domină Africa, unde din cauza culturii și a religiei se uh, iau anumite decizii uh, în legătură cu cei care vor uh, finaliza studiile. Până la 18 ani, ca femeie în Uganda, se așteaptă de la tine să te căsătorești, câtă vreme fratele tău se așteaptă să continue educația, să ajungă doctor, inginer sau avocat. Fetele trebuie să treacă la cratiță. În satul meu, uh, atunci când am vrut să merg la școală, uh, m-am simțit prost uh, că alți copii n-au avut șansa mea și m-am gândit că trebuie să lansez această inițiativă de a ține în școală la un loc atât fetele cât și băieții. Fără bani se pot face anumite lucruri, doar schimbând mentalitatea comunităților. Cred că lucrurile se schimbă încet, încet. Uh, dar, totuși, religia, cultura încă mai au un rol important de jucat. Când am ajuns în Parlament, uh, primul, prima lege pe care, pentru care am insistat a fost una care să se asigure că atât fetele cât și băieții uh, pot uh, să aibă acces la educație. Astăzi am implementat această lege, însă procesul este gradual și nu ne-am treptat, nu ne-am mișcat prea mult față de punctul de pornire. Uniunea Europeană trebuie să insiste pe educație și pe problemele de gen în contextul educației. Aceste aspecte sunt esențiale. Apoi, 29 de state s-au angajat pentru educație și trebuie să spun că dacă toate cele 54 de state din Africa um, au semnat uh, obiective de dezvoltare durabilă și uh, uh, le respectă, e bine. Dar dacă ne gândim la cum sunt puse în aplicare aceste angajamente, rata îndeplinirilor este foarte redusă. Prin urmare, sugestia mea este să trecem de la ce se scrie pe hârtie la acțiuni concrete. Asta trebuie să fie preocuparea noastră. Dacă ești implicat, poți să te asiguri că toate aceste aspecte capătă prioritate. Și mă opresc aici, mulțumesc. Finish? Ok, so that's also... Bun, mă lăsați să închei atunci. Uh... Și acesta este un domeniu, deci, uh, asupra căruia trebuie să ne aplecăm atenția. Și apoi, uh, căsătoriile fetelor foarte tinere, aceasta încă este o problemă. Dacă vrem să ne atingem obiectivele agendei pe termen lung, dacă nu prioritizăm um, educația pentru fete, încă vom avea o populație care nu este folosită la adevăratul său potențial, uh, oameni care nu merg la școală, care nu au încălțăminte, care nu au alimente, care, cărora lipsesc bunurile uh, de bază. Mă opresc bun, mulțumesc. Sorry. <laughs> It was only to finish the sentence, but not to, to start. Doar pentru a vă lăsa să terminați propoziția. Doamna Morel, două minute. To answer very concretely... Ar vrea să răspund concret la câteva întrebări concrete care mi-au fost adresate în legătură cu bugetul uh, dedicat de Uniunea Europeană pentru instruire, educație și acces uh, la educație. Sunt chestiuni menționate pe unul dintre uh, diapozitive. Este vorba despre 34 de miliarde de euro pentru actuala perioadă de programare. Iar pe lângă asta încercăm să rezolvăm și anumite nevoi mai stringente, uh, accesul la educație, educație profesională și instruire. Uh, Vorbim și despre educația profesorilor, care pentru noi este o mare prioritate, pentru că dacă nu începi având uh, cadre didactice bine uh, pregătite, uh, atunci nu îți atingi clar niciunul dintre aceste obiective. Acesta este un aspect pentru care avem 34 de miliarde, iar pe lângă asta există alocări pentru programul Erasmus Plus, Uh, care ia în calcul și Africa de Nord și Africa subsahariană pentru actuala perioadă de programare și atunci adică vorbim de 300 de milioane de euro pentru Erasmus+. Vreau să spun de asemenea că, deși Erasmus Plus se axează mult pe educația superioară, uh, se creează legături uh, și cu educația informală, cu diverse tipuri de învățare informală. Toate acestea sunt partea unei abordări uh, holistice. Nu ne interesează doar educația formală în uh, clase, ci ne interesează și modul în care putem susține femeile și fetele uh, care doresc să obțină o educație antreprenorială pentru a putea apoi gândi proiecte. În cadrul Erasmus Plus ne gândim cum am putea dezvolta abilități antreprenoriale nu doar în rândul studenților, dar uh, și în rândul comunităților locale. Din nou, instruirea profesorilor este esențială. Lucrăm cu universități și pot să spun că mulți dintre profesori sunt uh, instruiți în aceste universități. Trebuie să existe deci contacte strânte, strânse și cu uh, comunitățile rurale pentru a vedea cum putem facilita toate uh, aceste acțiuni și accesul oamenilor la educație luăm legătura cu autoritățile naționale și regionale, ne îndreptăm spre comunitățile locale și guvernele locale și către cei care sunt responsabili de aceste zone rurale unde um, aceste aspecte sunt cu atât mai importante. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Da, vă mulțumim și acum trecem la cea de-a doua parte a schimbului de opinii. Și acum începem cu un subiect interesant, educație și sport, un studiu de caz uh, din Nigeria. Și aici îi spun uh, bun venit domnului La, este vicepreședinte al Comisiei pentru Egalitate de Șanse, pentru Paritate și pentru Tineret. Um, aveți cuvântul domnul La, 10 minute. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați membri ai Parlamentului European, uh, stimată președintă a Comisiei pentru a Parlamentului European, uh, doamnă Petra Camerevert, stimați colegi din Parlamentul Ugandez, Stimată doamnă director general, uh, membri ai corpului diplomatic prezenți aici, stimați colegi parlamentari din Africa, domnul și domnilor, este plăcerea mea să fiu invitat uh, la această întâlnire și să primesc ocazia de a-mi exprima gândurile în legătură cu un subiect foarte important. Este vorba despre subiectul educației și sportului în, uh, pe cele două continente ale noastre, care acum și-a căpătat o mai mare importanță decât oricând. Recunoașterea beneficiilor educației și sportului uh, în a stimula pozitiv uh, umanitatea înspre a construi uh, mai multe prietenii și înspre colaborare nu poate fi subliniată niciodată îndeajuns. Europa înțelege sportul și educația într-un nume marieră, uh, și uh, probabil a beneficiat de pe urma acestui concept mai mult decât uh, uh, Africa, așadar acesta este locul cel mai potrivit să discutăm acest subiect și să sperăm că putem să înțelegem câteva lucruri importante și să inițiem o mai bună colaborare în cadrul acestui forum. Din urmare, sper că voi putea să vă împărtășesc câteva dintre provocările cu care ne confruntăm și sperăm că împreună vom putea găsi căi prin care să îmbunătățim avantajele unei mai bune participări la educație și în sport prin acest subiect subiect, uh, educația și sportul, cazul Nigeriei. Funcționalitatea și creșterea uh, fiecărei societăți depind în mare măsură de oportunitățile pe care le au uh, membrii săi, mai ales tinerii, de a fi educați sau de a se implica în uh, activități care aduc satisfacție pe piața muncii. Educația și ocuparea se asigură de faptul că membrii societății pot participa și pot contribui la viața politică, socială și economică a țării importanța de a avea o societate justă din perspectivă socială, cu o bună educație și participare uh, în cadrul sporturilor, ar putea contribui așa cum uh, bine se articulează în Constituția nigeriană, mai ales în capitolul 2, care vizează uh, principiile directoare și obiectivele justiției sociale, un temei foarte bun. O dispoziție cheie a acestui capitol vizează crearea de oportunități pentru educație pentru toți cetățenii. Uh, în Nigeria, sportul este așadar prevăzut în curicula educațională. De exemplu, Politica națională cu privire la educație recunoaște nevoia ca fiecare copil nigerian, nigerian la toate nivelurile de uh, instruire să participe în activități sportive. Adică politica crede că educația fizică uh, ar, trebuie să aibă statut egal cu celelalte discipline, pentru că uh, până la urmă este uh, un uh, element extrem de important. Și mai mult decât atât, educația fizică este obligatorie în uh, școala gimnazială și este un subiect opțional uh, doar la liceu. Există o relație clară între educație și sport în Nigeria și eu mă voi axa mai mult pe educație, căci amândouă oricum uh, se confruntă cu aceleași uh, provocări și au efecte similare asupra dezvoltării tinerilor și asupra participărilor la guvernanță. Mai important de atât, uh, creșterea în domeniul educațional cu siguranță va duce la o îmbunătățire a abilităților sportive. Educația și șomajul în Nigeria. Una dintre manifestările clare ale educației uh, proaste în Nigeria este lipsa locurilor de muncă. Șomajul este o manifestare a um, subexploatării um, resurselor naturale și umane și este uh, recunoscut ca fiind um, un defect uh, clar și o problemă mare în ceea ce privește creșterea și dezvoltarea uh, acestui stat. Toată lumea spune că uh, Uh, șomajul poate fi redus uh, prin educație uh, și prin stimularea creșterii și a participării politice. În Nigeria, ca și în majoritatea statelor dezvoltate, există o problemă majoră cu șomajul, mai ales în rândul tinerilor, din cauza educației uh, uh, slabe și a oportunităților reduse. Această imagine uh, proastă pare să fie cazul în toate statele din Africa și trebuie să facem ceva în ceea ce privește această situație. Studiile recente ne arată că șomajul rândul tinerilor are consecințe majore pentru toată societatea. Acestea includ uh, o sporire a infracționalității, o vulnerabilitate a bătrânilor, o stagnare economică generală, conflicte și insecuritate. De exemplu, conflictele sociopolitice din delta Nigerului și activitățile Boko Haram din uh, nord-est uh, au fost legate de educația precară și de lipsa locurilor de muncă. Argumentul folosit este că majoritatea tinerilor afectați eh, sunt needucați și eh, n-au un loc de muncă, așadar sunt confuzi eh, și nemulțumiți în ceea ce privește acțiunile guvernului. Imaginea nu este specifică Nigeriei doar. De exemplu, un raport recent al Regatului Unit cu privire la șomajul rândul tinerilor sugerează că comportamentele antisociale ale tinerilor sporesc odată cu creșterea ratei șomajului. Aceste lucruri, practic, sunt evidente Uh, mai ales uh, pentru că Regatul Unit uh, are inițiative din domeniul bunăstării sociale care să fie disponibile șomaj, șomerilor. Cu alte cuvinte, din moment ce nigerienii nu au acces la astfel de facilități, tinerii din această țară sunt cu atât mai predispuși la sentimente de abandon, de respingere și, și sunt susceptibili la infracțiuni mult mai mult decât omologilor din Regatul Unit. E clar uh, că șomajul va duce până la urmă la uh, o perioadă foarte scurtă de ocupare înaintea vârstei uh, de uh, pensionare. Asta înseamnă că nu există economii pentru uh, bătrânețe sau pentru educația copiilor și asta duce la un cerc uh, vicios uh, care uh, din nou uh, ne conduce la o lipsă educației, la uh, locuri de muncă puține, la dependență, sărăcie și uh, la uh, violență. Factorii care contribuie la uh, creșterea continuă a ratei șomajului în Nigeria sunt uh, numeroși. Ei includ, uh, de exemplu, factori sistemici. Aici ne referim la anumite obstacole puse în calea sistemelor educaționale din Nigeria. În domeniul instruirii vorbim practic despre anumite curicule neadecvate pregătirii tinerilor pentru uh, antreprenoriat. Adesea, uh, toate acestea se nasc din uh, faptul că angajatorii încearcă să vindecă această, această problemă cerând criterii uh, care țin de experiență pentru ocuparea unui loc de muncă, chiar și pentru uh, cei care tocmai au ieșit uh, de pe băncile școlii. Asta, practic, uh, periclitează șansele tinerilor absolvenți de a ocupa un loc uh, de muncă câtă vreme cei care deja au un loc de muncă sunt reciclați între angajatori și asta crește din nou rata șomajului. Apoi, mai există și alte uh, aspecte, uh, de exemplu, de menționat uh, aici. Recent s-a recunoscut faptul că peste 54% din locurile de muncă din Nigeria sunt create de sectoare informale. Adică uh, vorbim practic de locuri de muncă pe care uh, guvernul le creează prin programul de educație național. Însă uh, există foarte puține stimulente financiare aici. Sunt anumite meserii, de exemplu mecanici auto, instalatori și alte slujbe similare care poate ar putea beneficia de pe urma acestor stimulente, însă sunt plătiți uh, prost. Prin urmare, continuă să-și caute tot acești oameni un alt loc de muncă mai bine plătit. Asta însă uh, nu duce la rezolvarea problemei. Mai există și limitări care țin de infrastructură și poate că aceasta este una dintre problemele cele mai uh, ades subliniate în Nigeria. Un studiu care vizează drumurile nigeriene ne arată că acestea sunt practic Uh, insuficient dezvoltate pentru a asigura oamenilor acces la locurile de muncă. Uneori locurile de muncă uh, sunt ocupate de oameni uh, care nu sunt pregătiți uh, adecvat în acest domeniu, nu știu ce au de făcut, ei lucrează la infrastructura rutieră, aceasta din această cauză nu se dezvoltă și din nou problema nu se rezolvă. Ce putem noi face și ce facem pentru a îmbunătăți situația? Sunt anumiți comentatori care au sugerat anumite abordări care ar putea îmbunătăți aspectele funcționale ale educației și ar putea uh, reduce astfel sără, uh, sărăcia și șomajul în Nigeria. Acestea includ, de exemplu, uh, uceniciile obligatorii. Guvernul nigerian deja a program, are program precum N-Power, care are ca obiectiv să ofere instruire tinerilor care nu au un loc de muncă, atât celor absolvenți de școli și celor care n-au terminat o școală. Uh, practic, obiectivul principal este să permită beneficiarilor acestui program să își uh, găsească un loc de muncă sau să fie independenți am putea îmbunătăți acoperirea acestei inițiative prin participarea mai multor companii care să permită tinerilor să facă ucenicii în cadrul uh, lor. Sau uh, am putea discuta cu partenerii din Uniunea Europeană care au programe similare și ne-ar putea ajuta să ne construim capacitatea, să uh, ne finanțăm și să ne consolidăm instituțiile democratice. Până la urmă, Trebuie să vorbim și despre un transfer de cunoștințe și de putere de la o țară la alta și de implicarea mediului de afaceri. Nigeria are uh, clar zone de potențial neexplorate, mai ales la nivelul universităților, aproape, în aproape orice domeniu. De că vorbim despre științe naturale, agricultură sau științe sociale. Europa poate să ne ajute um, deschizând piețe pentru produsele noastre. Asta pentru că asigurările de profitabilitate și de uh, acces la piețe competitive ar putea duce la inovație. Uniunea Europeană ne poate de asemenea ajuta să schimbăm uh, uh, bune practici între noi. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim! și următoarea vorbitoare este Selin Fabrichet, este secretar general al rețelei pentru tineri profesioniști AKP. Aveți cuvântul 10 minute. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că... Mulțumesc tuturor că vă aflați aici. Uh, putând să vorbesc înaintea tuturor. Este o onoare pentru mine. Sunt uh, secretarul uh, general uh, al unei organizații care ajută tinerii, se asigură că toți tinerii pot să beneficieze de, egal, de șanse egale, promovarea uh, uh, programelor pentru tineret. Suntem parte din uh, uh, Consiliul, din bordul uh, consultativ și Open House Initiative și al lui Cariforum. Colaborăm cu Parlamentul European împreună cu grupul SCD am organizat Săptămâna Africii, am organizat uh, ultimele uh, trei uh, parla adunări parlamentare ale tinerilor și am Uh, coorganizat uh, summitul uh, tineretului Africa-Uniunea Europeană. Am fost dezamăgită de nivelul de reprezentare scăzut al europarlamentarilor, totuși sper că cei care sunt prezenți vor susține declarația și vor deveni campioni ai cauzei tineretului trebuie să transmitem mesajul tinerilor la cel mai înalt nivel. În octombrie trecut, 120 de reprezentanți ai tinerilor s-au uh, întâlnit și au lucrat colectiv pentru uh, a elabora recomandări echilibrate și realizabile. Mesajul general al declarației a fost în legătură cu rolul vital a organizațiilor de tineri în Africa și Europa, inclusiv pe cei care fac parte din diaspora, necesitatea de a spori investițiile pentru astfel de activități. Uh, trebuie să depășim momentul noi uh, versus uh, ei și să începem să ne gândim ce înseamnă implicarea tinerilor, ce înseamnă parteneriatul, cum putem să reducem șomajul în rândul tinerilor și să ajutăm pe tineri în toate domeniile. Acest uh, summit uh, pe tema tineret uh, are un mesaj puternic și pozitiv și anume că tinerii doresc să se să relaționeze numai unii cu alții, dar cu tinerii de pretutindeni angajamentul tinerilor este important. Cred că faptul că uh, pot, putem să vorbim în fața dumneavoastră reprezintă un uh, pas uh, pentru o și mai mare implicare politică a tinerilor. În parteneriatul Africa-UE, tinerii reprezintă subiecții unei cooperări verticale și orizontale, însă nu există o sprijin concret și o recunoaștere a valorii adăugate aduse de tineret Parteneriatul Africa-UE și diaspora va fi garantat numai dacă se creează un mecanism de participare pentru a monitoriza și evalua progresul parteneriatului Africa-UE care să asigure o uh, colaborare uh, între guverne, între societățile civile. Uh, de fapt, un parteneriat de bună calitate și durabil se bazează pe un schimb uh, permanent de opinii și pe cooperare. Așa cum am menționat, uh, tinerii pot să uh, vorbească pe diferite canale instituționale, naționale, regionale. Totuși, recunoașterea partenerilor tinerilor ca o entitate care aduce valoare, nu numai în viitor, dar și în prezent, lipsește. Un exemplu la nivelul Uniunii Europene este evenimentul european uh, dedicat tinerilor, care reunește în fiecare an peste 7.000 de europeni, uh, inclusiv pe cei din diaspora, pentru a face un schimb de idei, pentru a veni cu idei idei, soluții la crizele existente. Totuși nu există uh, urmări. De pildă, în 2016, uh, trei uh, tineri ambasadori ai tinerilor din zona Pacific-Caraibe au fost uh, selectați dintre cei 7500 de participanți să prezinte propuneri legislative Parlamentului European. Uh, și Fondatorul uh, acestei organizații a fost uh, nominalizat uh, de către vicepreședintele Parlamentului European, Mariad McGuinness. Totuși, nu au apărut inițiative concrete după prezentarea propunerilor. Și acum, în 2018, urmează un nou forum Uh, implementarea este ceea ce lipsește. Deseori uh, se oferă scuza că nu există fonduri suficiente sau posibilitatea de a disponibiliza uh, fonduri din cauza unor constrângeri procedurale. Deci sper că următorul eveniment și inițiativele care au fost deja prezentate vor fi susținute și vor fi, se vor materializa. Recomandările sunt foarte cuprinzătoare din punct de vedere al temelor care sunt uh, prezentate și obiectivelor uh, pe care le vizăm. În doi ani va exista un alt summit al tinerilor. Vrem să ne asigurăm că se vor întâmpla cu adevărat lucruri. Uh, de pildă, digitalizarea trebuie să fie un instrument cheie pentru a susține uh, Uh, artele uh, novatoare și producția culturală, uh, în același timp cu promovarea acestor forme la nivelul societăților. Europeana este o platformă digitală pentru patrimoniul cultural care este supusă în momentul de față unei consultări publice. Este o ocazie minunată de a pune în aplicare declarația tinerilor de la Abidjan. În unele cazuri, cultura africană și uh, arta africană sunt foarte diverse, însă lipsa uh, recunoașterii, promovarea și investițiile uh, vor uh, înceta în, uh, dacă nu se face ceva. Cultura uh, este o rămășiță a istoriei, deci trebuie să fie uh, protejată tineretul cere un, uh, Organizației Unității Africane și statelor membre ale Uniunii Europene să susțină tinerii în industriile creative să, prin structuri locale, să investească în formare, în leadership, în management. Erasmus Plus uh, este o inițiativă minunată care susține schimburile culturale uh, am uh, studiat pe două continente și în patru țări și de aceea pot să uh, subliniez cât de, important uh, este, cât de importante sunt schimburile culturale. Deci, în contextul parteneriatului renoit Africa-Uniunea Europeană, sper că aceste schimburi culturale nu vor fi uh, unilaterale și că diaspora, care este expusă celor două lumi, uh, va fi o pârghie care să um, faciliteze cooperarea eficientă între Africa și Europa. Vă rog să lucrați cu noi, să punem în aplicare aceste declarații, să ne susțineți, să susțineți ocaziile noastre uh, indiferent uh, de dizabilități, uh, etnie și cultură. Vă mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank! Vă mulțumim călduros! și pentru această ultimă contribuție. Iar ultimul vorbitor este Eduard Matogo, director asistent la UNESCO pentru Africa. Domnule Manoco, aveți... Matogo, aveți cuvântul pentru 10 minute. Intervenție fără microfon. Intervenție fără microfon. O să încerc să uh, completez ceea ce s-a spus deja. Cred că există chestiuni uh, importante care au fost punctate de parlamentare aici, dar uh, care trebuie să stea la baza intervențiilor noastre în ceea ce privește educația și cultura. Ieri uh, s-a spus că uh, Africa este diversă în toate componentele și tineretul este diferit. Avem o, un tineret rural, urban, școlarizat, uh, fără școală, favorizată, defavorizată, cei mai numeroși, fără să uh, includem aici și diaspora. Tineri care au startup-uri în Africa și tineretul are nevoie de răspunsuri foarte clare, însă au cu toții aceeași dorințe. Vor să se emancipeze, să participe la viața politică, uh, la dezvoltarea continentului african, uh, la agenda 2063 care a fost menționată aici. Deci este o dorință comună. Să amintim câteva cifre. În fiecare an, 11 milioane de tineri intră pe piața muncii în uh, Africa, 4 milioane în Senegal. În media avem răspunsuri pentru acești tineri pentru a reveni la întrebările parlamentelor. Oare sistemul nostru de educație vine într-adevăr în întâmpinarea uh, acestui, uh, acestor tipuri de locuri de muncă? Asta e întrebarea la care trebuie să răspundem. Vreau să vreau să uh, dau, uh, uh, să reamintesc raportul ONU din 1996, care este important. Educația nu înseamnă să înveți și să scrii, înseamnă să dobândești cunoștințe și competențe. Civic, să ça apprendre surtout a... Vorbim până la urmă despre a învăța să trăim împreună, ca răspuns poate la conflicte, pentru pace, pentru a construi cultura păcii. Răspunsurile pe care le aducem întotdeauna sunt parțiale sau inadecvate pentru acești tineri. Și apoi un al doilea punct, uh, pot să spun că sunt foarte mulțumit uh, că uh, s-a vorbit aici despre educația fetelor. 40% dintre fete cu vârsta școlarizării, deci 40% din fetele din, țarele, din, din statele Sahel, Uh, merg la școală doar. Deși au primit uh, poate cea mai mare cotă din ajutorul internațional oferit pentru uh, aceste state. În rândul lor vorbim despre uh, căsătorii uh, timpurii, vorbim despre mutilare genitală, despre treburi uh, domestice. Uh, dacă ieșiți din Dakar sau din, da, din Abidjan, la 30 de kilometri deja puteți vedea tinere care poartă acele coșuri uh, în spate pentru a încerca să caute și să aducă acasă apă. Asta nu se întâmplă în coasta de Fidleș, uh, doar se întâmplă la Dakar, la Kinkala, la, uh, în alte astfel de locuri la școală fetele nu au acces la toalete demne uh, de situația lor, care să le protejeze. Deci, uh, cred că Uniunea Europeană, noi și UNESCO, chiar trebuie să derulăm niște uh, proiecte majore. Nu vorbim până la urmă de profesori și despre copii care nu vor să meargă la școală, ci despre niște practici care opresc accesul copilului la educație. Pot să mai dau și un alt exemplu. M-am întâlnit cu un uh, parlamentar din Niger care a încercat să tracă o lege în legătură cu căsătorile precoce în Parlament și mi-a spus ea însăși, pe cinci ani această lege este blocată. Pentru că 60% dintre parlamentari sunt uh, bărbați care au aceleași practici în satele de unde vin. Prin urmare, nu vor ca această lege să treacă. Deci uh, e clar că deschiderea către femei și către fete a instanțelor parlamentare este un punct foarte important. Uh, m-am întâlnit cu domnul Costă Sala deja, Uh, de mai multe ori și am discutat despre strategii uh, culturale, despre UNESCO și așa mai departe. Uh, pot să spun că avem și acorduri de cooperare și în legătură cu convenția menționată, avem o cale de deschidere pentru tineri astăzi. Se vorba despre industriile culturale. Vorbeam despre migrație și de tineri astăzi. La Matonghe aici la Bruxelles și în cartiere similare la Bruxelles uh, sunt pline de artiști. 80% dintre tineri sunt artiști, designer, coafe, uh, coafezi, uh, uh, muzicieni, dansatori. Sunt tineri care vin în Europa pentru a-și găsi în acest domeniu locuri de muncă și ajung uh, paznici de noapte. Și ei sunt chiar numeroși. Care e problema? Ei bine, problema este că trebuie să stimulăm cu toți această creativitate și E clar că guvernele și mediile legislative și de reglementare ar trebui să permită stimularea producției artistice și culturale a Africii în rândul tinerilor. Trebuie create de asemenea și infrastructuri. Câte școli de formare a artiștilor în Africa există? Câte școli de formație pentru designer există? Există un mare proiect uh, pe care îl împărtășim cu domnul Alfadi, un mare designer african uh, de crearea unei școli de modă africană la Niamey. Vă reamintesc că Uniunea Africană se asociază nouă pentru acest proiect. Câte școli de uh, meserii de arte există în uh, Africa? În anii 70 existau astfel de școli și la Dakar, de exemplu, școală de pictori. Astăzi nu mai există. Toți acești tineri sunt în uh, stradă, își susțin în piețe propriile talente, își expun DVD-urile, CD-urile, sculpturile și așa mai departe. Eu cred că aici mai putem lucra. E nevoie de școli de formare, însă acestea trebuie însoțite de la A la Z, de tot ceea ce trebuie. Acești tine trebuie însoțiți până ocupă un loc de muncă și poate trebuie ghidați chiar până la pensie. Sunt astăzi uh, mari muzicieni africani, uh, dar știm că atunci când ajung la pensii nu mai au nimic. Noi credem bogați, dar până la urmă ajung uh, să trăiască o pensie în sărăcie. Nu e normal așa ceva. Astăzi estimăm că între 2 și 3% din uh, PIB-ul uh, uh, Africii este adus de industriile creative, deși nu există um, statistici uh, concrete. Sunt și în statele africane uh, oameni care își creează grupuri uh, muzicale care apar apoi pe internet. sunt foarte mulți tineri, chiar și la mine în sat care nu vor altceva decât să fie uh, rapper pe uh, YouTube. Și sunt și fete, nu doar băieți. Deci sunt niște canale asupra cărora putem să lucrăm cu toții. Sunt și tineri în diaspora și ei trebuie să-și aducă contribuția. Apoi, în participarea civilă, eu aș putea spune tinerilor următoarele. Cu toții am fost cândva tineri, cu toții ne-am cerut drepturile. Eu cred că voi care aveți uh, șansa de a vă asocia, uh, puteți să o faceți. Până la urmă, nu parlamentele sau miniștrii vă vor face să progresați. Uh, trebuie să lucrăm mai mult în comunități. Toți tinerii care trăiesc în sate, care lucrează pentru ei înșiși, care sunt propria lor portavoce, ei sunt schimbarea. Nu sunt neapărat Uh, tinerii care au acces la Facebook și la rețelele sociale și la YouTube și la internet. Însă sunt tinerii care deja își însoțesc părinții uh, la muncile satului. Cine se adresează acestor tineri? Eu cred că trebuie să facem noi asta, să ajungem la comunitățile locale. Și apoi, în cel din urmă, există un avantaj legat de activitatea dumneavoastră, și spuneam asta și ieri, aveți eh, practic avantajul parlamentarilor care vă pot spune că mergeau în fiecare dimineață 12 km pe jos la școală. Pentru eh, dumneavoastră astăzi poate 12 km nu înseamnă eh, nimic, dar până la urmă pentru noi era mult. Noi la UNESCO favorizăm această rețea care poate implica mai multe asociații pentru Africa. Sunt multe asociații pentru tineri care lucrează la pace și la cultura păcii, care fac manifestări, care se asociază în rețele și mai departe. Mulțumesc, doamnă președinte, și sper că am contribuit pozitiv la această dezbatere. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für... Vă mulțumim pentru cele trei discursuri. Mai avem acum 21 de minute. Nu este foarte mult, dar cred că vom reuși. Și vreau să dau mai întâi cuvântul domnului Vachil, care este președintele Comisiei Senatului, responsabil pentru sărăcie și bunăstare socială. Două minute aveți cuvântul. Domnul Vachil. Mulțumesc, doamnă președinte, în calitatea mea, care a fost deja menționată. Educația este fundamentală pentru Nigeria, este obligatorie, mai ales uh, la nivel primar și secundar. În acest sens, uh, guvernul nigerian a depus eforturi pentru a oferi acces generalizat la educație. Comisia noastră Um, supraveghează infrastructura um, și îmbunătățirea sistemului educațional din Nigeria. Avem probleme, desigur, uh, pentru că avem tineri fără loc de muncă, pentru că nu au aptitudini, nu au cunoștințe tehnice. Există uh, zone unde uh, avem nevoie de susținere Trebuie să ne asigurăm că educația pe care o vom oferi va fi îndreptată către zona tehnică a cunoștințelor tehnice, nu neapărat uh, digitale, dar și în acest domeniu. Deci, intenționăm să construim uh, trade center-uri și capacități pentru a sprijini diferitele instituții. Sportul. Uh, cine a fost în Africa știe că uh, și noi uh, credem că mens sana în corpore sano. Ați văzut și situația migrației către Italia, situația traficului de droguri. Ar când veți vedea sportivi, pe de altă parte, aici sau la Barcelona, veți vedea că mulți dintre ei sunt nigerieni. Nigerienii sunt foarte mândri de sportivii lor mare și de performanță și ideea este să uh, creăm parteneriate aici pentru a sprijini îmbunătățirea în domeniu. Este una din chestiunile ce țin de unitatea din Nigeria sunt aceste activități sportive. Deci ne trăim setul de valori etnice, religioase și așa mai departe. Dar e important pentru noi să existe o infrastructură mai bună care s-a deteriorat în ultimii ani și e nevoie de un sprijin serios pentru a îmbunătăți sistemul aici. Vă mulțumesc. Sabine în două minute. Mai întâi, uh, legat de regretele exprimate vis-a-vis -vis de lipsa deputaților sau numărul mic al lor. Îmi pare rău, aici sunt reprezentate doar grupurile mari și chiar mi se pare absolut regretabil că celelalte grupuri nu folosesc prilejul. Mai sunt, sunt oameni care se ocupă intens de cooperarea cu Africa. Bogdan Vinta este membru la DV și eu uh, însă îmi uh, reprezint delegația pentru relația cu Africa. Deci, de fapt, aveți partenerii buni aici. Și vreau să evidențiez un lucru, asta este important. Când organizațiile pentru tineret dau declarații politice, atunci ele nu rămân undeva în neant, chiar dacă nu sunt incluse într-un document politic, Totuși, ele fac parte din diferite demersuri legislative care nu pleacă de la Parlamentul European, ci de la Comisia Europeană, pentru că ea este singura care are dreptul de inițiativă legislativă. Deci dacă vreți să trimiteți o rezoluție Parlamentului, atunci uh, în termenul uh, prevăzut o putem configura și noi, putem contribui, dar textul nu va rămâne așa, uh, și, pe de altă parte, în uh, legislația uh, normală putem uh, include aspecte menționate în rezoluția respectivă. E greu de înțeles, poate, pentru organizațiile de tineret cum se include și punctul lor de vedere, dar poate că aceste lucruri trebuie lămurite încă o dată, faptul că mm, acele texte nu rămân undeva în neant, după cum spuneam, ci că sunt luate în considerare când se redactează legi. În ceea ce privește sportul, aici aș vrea să mai eh, amintesc un aspect. Când vorbesc despre sport și dezvoltare și formare, nu e vorba despre un singur obiectiv, și anume de a deveni sportiv de performanță. Mai ales la noi, sportul, mm, mai ales sportul de agrement, eh, poate fi un instrument ajutător pentru a dobândi alte aptitudini, punctualitate, spirit de echipă, empatie, respect reciproc și alte conținuturi pot fi transmise prin intermediul sportului. Știu uh, proiecte extraordinare, de exemplu de prevenție SIDA, uh, desfășurate în Africa prin uh, programe sportive. Deci, cred că este important, mai ales când vine vorba despre sport și cultură, să se ia un calcul un spectru mai larg. Uh, nu ne putem aștepta ca orice creator uh, de cultură din Africa să-și poată câștiga pâinea din așa ceva. E important să avem o cooperare structurată care să includă și um, creatorii de cultură și care să încurajeze să folosească și mijloace moderne, digitalizare și așa mai departe. Deci aici e importantă educația în uh, sectorul cultural și, sigur, în Europa încă trebuie să urmăm uh, o cale, să începem să urmăm o cale în această direcție, tocmai pentru a le da instrumente creatorilor de cultură. Mulțumesc acum următoarea vorbitoare, două minute. Vreau să vă zic că avem două, trei colege care sunt foarte preocupate de cultură, artă și problema femeilor. Și colegul meu s-a ocupat de acest subiect. Sper că suntem uh, parteneri de discuție potriviți, dar mi-aș fi dorit să fie mai mulți colegi. Vreau să o salut și pe invitata noastră, dar și pe ceilalți invitați mm, cu care am mai stat de vorbă. Uh, în principiu, apreciez viziunea domnului Matogo și aici mai multe observații. Am înțeles un lucru astăzi. Sper că și având în vedere tragediile din anumite țări, cum ar fi Kenya, Coasta de Fildeș și așa mai departe, sper că va fi o situație mai stabilă pe viitor. Și acum, la noul parteneriat cu statele ACP, și conform acordului la nu? sper că educația va fi și mai mult prioritizată, mai ales pentru tinerii care au nevoie de ea. Și sigur, uh, trebuie să recunoaștem potențialul și bogăția imensă pe care o pot aduce cu ei tinerii africani. Deci, suma interesantă, suma 1 uh, miliard și 340 de milioane, dar Uh, în continuare, trebuie să ne concentrăm pe priorități. S-a spus și un lucru corect, e nevoie de mecanisme la nivel parlamentar. Dincolo de delegația ACP la Parlamentul European, poate că și cealaltă comisii ar putea avea acces la propunerile dumneavoastră, la lămuririle dumneavoastră pe care le-ați oferit la summitul pentru tineret să încât să putem uh, examina cu toții problema și să putem înțelege că este o nevoie de intensificare a relațiilor și diplomatice și așa mai departe. Există acele focal points la fiecare delegație care până la urmă uh, au o abordare people to people, și aici importante sunt rețelele locale, aici ne puteți sprijini dumneavoastră pentru a verifica cine sunt partenerii cei mai potriviți de discuție și cum se poate obține mai mult pentru societatea civilă. Cred că și tinerii din diaspora joacă un rol important aici. Ultimul punct. Cred că este important de asemenea să existe acele mecanisme internaționale astfel încât legislația din Africa să fie și în beneficiul femeilor ci să existe măcar un acces obligatoriu la învățământul primar. Și asta trebuie inclus pe agenda 2030. Și parlamentele trebuie să sprijine asta cu organismele internaționale, astfel încât lucrurile să fie mai bine conștientizate, conștientizate în uh, societate. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. Să dau cuvântul mai departe, domnule Ocuna, membru în Parlamentul Nigerian. Tot două minute. Domnule Ocuma. distinguished parliament. Distinguished uh, parlamentari, am o întrebare pe care vreau să o adresez uh, Parlamentului. Îmi amintesc cu nostalgie când eram uh, copil, erau aveam mulți unchi, mulți uh, copii care studiau în diverse țări. Mă întreb ce s-a întâmplat cu politicile nobile pe care le-ați promovat. Mulți dintre ei au avut acces la educație de uh, calitate, i-am văzut în atâtea funcții. Sunt uh, mulți oameni care acum au acces la educație. Trebuie să faceți uh, ceva pentru a îi încuraja pe tinerii africani și nu pierdeți încrederea în ei. Mulți dintre ei uh, uh migrează pentru că vor să aibă acces la educație în instituțiile dumneavoastră. Practic există uh, locuri în Africa unde nu există școală, niciun fel de formă de învățământ. Deci tinerii uh, trebuie să aibă uh, acces la școli. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a lua cuvântul. Mulțumesc. Vreau să dau cuvântul acum comisiei. Două minute, vă rog. Two minutes. Um, thank you. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și colegii mele, Claire, că a acceptat să vă împărtășească o serie de informații în legătură cu ceea ce facem ca uh, direcție pentru dezvoltarea cooperării internaționale. Am, uh, așa cum am spus, uh, cultura și industria creativă vor fi Uh, în centrul cooperării noastre cu Africa în viitor. Am întârziat uh, astăzi pentru că uh, am fost la o ședință astăzi în care s-au alocat 50 de milioane pentru programe de acest tip. Mare parte din fonduri vor fi canalizate înspre femei și tineri Uh, avem o nouă abordare în care încercăm să corelăm uh, competențele la nivel local cu uh, piețele globale, piețele internaționale și societate. Trebuie să vedem că la originea migrației nu se află numai lipsa de locuri de muncă, ci neîncrederea în propria țară, lipsa de mândrie pentru ceea ce se întâmplă acolo, dorința de a găsi o nouă identitate. Aceste programe se bazează pe uh, aptitudine tradiționale care să fie incluse într-o și integrate într-o uh, piață și într-o societate moderne. Uh, sigur că uh, tinerii nu trebuie să piardă legătura cu istoria și cu societatea lor. A spus că uh, cultura este o rămășiță a istoriei, da, poate că așa este. Însă noi uh, putem uh, să colaborăm cu UNESCO pentru a valorifica uh, patrimoniu cultural 2018, anul culturii, va fi o ocazie de a contribui în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai am două intervenții și rog cele două colege să se limiteze la un minut. Colega Șarova. N-am o întrebare, ci vreau să vă mulțumesc vouă tuturor care lucrați cu în amenințările de unde proveniți. Aș vrea să vă mulțumesc pentru accentul pe care l-ați pus pe tineri și pe educație. Cred că avem aceeași direcție, același obiectiv pentru investiții. Sigur, investițiile sunt diferite de la țară la țară, așa cum a spus-o reprezentantul Nigeriei, Poate că trebuie să investim mai mult uh, în școli, în clădirile școlilor, uh, în sport în Nigeria. Uh, vă mulțumesc tuturor și cred că o să investim mai bine în tineri în viitor. Julie Ward, un minut. Mulțumesc pentru dialogul minunat pe care l-am avut astăzi aici aș vrea să spun că a fost uh, uh, minunat că Williams uh, a primit uh, recunoașterea muncii sale. Ea este britanică de origine africană, sunt foarte mândru de, mândră de ea. Apoi, în ceea ce privește sportul, sportul, după cum știți, este extrem de important uh, uh, fotbalul. Eu reprezint Manchesterul și Liverpoolul. Peste tot unde mă duc, lumea când spun că sunt din Manchester, a, știu, pentru că toți cunosc cluburile de fotbal de acolo uh, sportul nu înseamnă numai sportii foarte bine plătiți, ci sportul poate să fie un instrument pentru a uh, soluționa și aborda problema rasismului. Uh, Uh, trebuie să vă reamintesc cât de largă, cuprinzătoare este uh, definiția sportului, pentru că sunt multe jocuri uh, care nu înseamnă numai un joc competitiv, un sport competitiv. Sportul este legat și de problema mediului, care este extrem de importantă pentru tineri. Îmi cer scuze că sunt atât de severă, dar nu putem altfel. Mai avem 4 minute la dispoziție pentru trei vorbitori. Uh, îi rog pe toți cei trei să se limiteze la un minut, chiar dacă e misiune imposibilă. Cine vrea să înceapă, începeți dumneavoastră. Education, as we said, like... Uh Așa cum a spus colegul meu, educația este foarte importantă și ca parte a educației este important să dezvoltăm sportul. Sportul îi poate face pe copii să dea mai multă atenție la ceea ce îi înconjoară. Fără educație, atunci când uh, uh, cred că uh, combinația 50% educație, 50% sport este optimă. Sigur, există cluburi, dar trebuie să ne asigurăm că sportul în Nigeria să fie acceptat în mai mare măsură uh, de către oameni, pentru că uh, în loc să stai fără să faci ceva, mai bine practici uh, un sport sau activități sportive. În felul acesta, tinerii o să simtă că aparțin unei țări. Mulțumim din suflet. Mulțumesc. Pe scurt, o să rețin de aici uh, ideea uh, noului parteneriat care a fost menționat și cred că ieri o tânără a spus să încetăm să tot vorbim, hai să mai și facem ceva. Cred că trebuie să facem uh, totul în acest sens și doamna Mogherini a spus că Uh, sunt organizații, Organizația Africa, una uh, Africană, ONU, care uh, uh, au o acțiune concertată care ar putea să fie benefică uh, tinerilor. Eu uh, pot să vă spun că UNED gata să conlucreze cu toți uh, actorii interesați. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Fabrichet. O să fac un lucru poate neobișnuit. Aș vrea să acord timpul meu de intervenție Sintiei. Este uh, o tânără care și-a creat un startup și o să vă spună câte ceva despre startup-uri. Cred că ar fi interesant. Vă mulțumesc, însă vă rog uh, foarte scurt, un minut. Din păcate nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. O să vorbesc franceză, așa încât vă puteți spune căștile. În ceea ce privește cultura, Aș dori să vorbim uh, de sfera digitală, pentru că sfera digitală e importantă în inovare, în cultură, pentru că permite conservarea, păstrarea culturii, transmiterea tradițiilor uh, culturale, de asemenea în artele vizuale și în muzică. Cultura nu este numai uh, uh tot ce înseamnă manual. De aceea Trebuie să punem uh, accent pe uh, educație. Există aplicații care îți permit să înveți să citești, să numeri și diaspora, după ce și-a făcut studiile în Europa, va uh, face educație în Africa, apoi diversitatea în întreprinderi. Când vedem uh, femei uh, în industria uh, telecomunicațiilor și în tot ce înseamnă tehnologie, ele devin un model pentru toți cei care vor să evolueze în acest sens în educația lor. Trebuie să vorbim și de mobilitate și prima problemă a africanilor este obținerea vizei. Dacă nu vin în Europa, se duc în alte părți, în Europa, în America, în China. Vă mulțumesc și mulțumesc tuturor uh, experților care ne-au oferit mai multe amănunte despre situația din Africa. Cred că a fost o întâlnire foarte utilă pentru noi toți. Puteți fi siguri că vom uh, include informațiile în activitatea noastră în continuare, chiar dacă nu 100%. De aceea îi mulțumesc și colegii Sabine Ferhaien uh, pentru lămuriri. Știu că uh, există uh, întotdeauna probleme de finanțare, întotdeauna luptăm pentru mai multe fonduri și nu reușim întotdeauna, dar credeți-ne că uh, facem tot ce ne stă în putință pentru a progresa. Vă mulțumim uh, călduros. Următoarea reuniune a Comisiei de Cultură va fi în 4 decembrie, de la ora 15 până la 18.30. Mulțumim interpreților, uh, uh, ne-ați ajutat foarte mult și o după amiază plăcută tuturor.